Bună ziua, vă spun bun venit. Vă rog să luați loc. să adresăm un călduros bun venit celor doi secretari de stat ai președinției suedeze și uh, acest punct 27 al ordinii de zi se referă la pregătirea programului de la Stockholm în spațiul libertății, securității și justiției. Este un program ambițios care urmează cursul programelor anterioare de la Tampere și Haga în domeniul libertății, securității și justiției. Suntem interesați să aflăm din partea domnului Magnus Graner, secretar de stat în Ministerul Justiției și Afacerilor Interne, o expunere și vom da după aceea cuvântul doamnei Mina Lundgren, care răspunde de domeniul acordării de azil și migrație. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membrii ai Comisiei Libe. Înainte de toate doresc să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată să mă aflu în mijlocul dumneavoastră pentru a vorbi despre pregătirea președinției suedeze în acest domeniu și despre programul de la Stockholm. Acest nou program pe o perioadă de 5 ani, programul de la Stockholm, care va continua actualul program de la Haga, constituie una din cele mai importante sarcini pentru președinția suedeză. Avem o toamnă fierbinte în fața noastră. Împreună cu colega mea, Mina uh, Lundgren, în septembrie am avut o serie întreagă de contacte bilaterale cu reprezentanții majorităților statelor membre care au venit la Stockholm pentru a vorbi despre acest program. Aceste întâlniri bilaterale au fost foarte importante pentru noi pentru că ne-au permit să ne facem o idee despre poziția, punctul de vedere al statelor membre. Impresia mea în urma acestor discuții bilaterale a fost că există în mare parte consens în ce privește liniile directoare principale pentru cooperarea viitoare. Acum este sarcina președinției suedeze să țină seama de toate punctele de vedere exprimate și să se îngrijească de uh, introducerea lor în programul uh, pe care dorim să-l elaborăm. La finele lunii octombrie, președinția suedeză va prezenta un prim proiect al programului, vor avea loc după aceea negocieri intense până la adoptarea la reuniunea la nivel înalt din decembrie. În cadrul procesului care se află încă în fața noastră, Parlamentul European, bineînțeles că va uh, constitui un factor cheie. Președinția suedeză a contactat până acum diversele comisii din Parlamentul European și sperăm că și pe viitor vom avea contacte bune în uh, această toamnă. Va fi foarte interesant să cunoaștem punctul de vedere al Parlamentului European în legătură cu prioritățile pe care le uh, vede în privința acestui program. Și așteptăm din acest punct de vedere deciziile din noiembrie. Președinția suedeză își propune ca acest program de la Stockholm să fie ambițios, să aibă orientare pe termen lung și să fie echilibrat. Spuneam că ni dorim să fie ambițios în sensul că vor trebui să uh, fie uh, delimitate uh, elementele pentru cadrul în care dorim să evoluăm în acest domeniu. Să fie un program pe termen lung pentru ca el pe termen lung să poată să încurajeze o colaborare intensificată, practic dincolo de perioada de 5 ani. Să fie echilibrat pentru că acest program trebuie să asigure un echilibru între măsurile represive, punitive și măsurile care vor fi menite să protejeze drepturile individuale și drepturile fundamentale. Punctul de plecare al activității noastre l-a constituit perspectiva cetățeanului. Cooperarea viitoare trebuie să fie orientată spre măsuri concrete care să constituie o plus valoare pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Acesta este un punct pe care uh, statele membre l-au solicitat de fiecare dată în cadrul discuțiilor bilaterale pe care noi le-am avut în luna septembrie. Cetățenii din Uniunea Europeană uh, pun mare preț pe lupta împotriva infracționalității. Ei speră ca infracționalitatea transfrontalieră să poată fi frânată. Uniunea Europeană, eh, de asemenea, trebuie să garanteze libertatea și dreptatea cetățeanului. Tocmai de aceea noi trebuie să tindem spre o zonă de securitate, dar care să nu afecteze integritatea persoanei și sfera privată a individului. Trebuie să existe un echilibru între aceste măsuri. Pe de o parte, măsuri pentru o mai mare siguranță și pe de altă parte, ă, măsuri în sensul statului de drept și al protejării dreptului Uh, fiecarei persoane. În ce privește uh, criminalitatea transfrontalieră, provocările sunt foarte mari. Traficul de droguri, traficul de persoane, terorismul sunt o realitate, din păcate, și uh, pe continentul nostru și au apărut și noi tipuri de infracționalitate, ca de pildă criminalitatea cibernetică. Cât este vorba despre crima organizată, în comunicarea Comisiei sunt menționate o serie întreagă de delicte um, uh, vor fi domenii pilot în care noi încercăm să facem un schimb de opinii în legătură cu metodele de combatere a uh, infracționalității. În ce privește traficul de persoane, terorismul, uh, exploatarea sexuală, exploatarea copiilor, traficul de droguri, criminalitatea cibernetică, criminalitatea economică, corupția, toate acestea sunt uh, fapte penale care necesită o colaborare pe plan european și este de apreciat foarte mult că uh, vom putea să cădem de acord asupra acestor priorități în ce privește crima organizată în Europa ea nu ține seama de uh, granițele dintre statele noastre. Tocmai de aceea, granițele regionale sau granițele statale uh, nu trebuie nici din punctul nostru de vedere să constituie o piedică în combaterea acestor fenomene. Sperăm într-o mai bună cooperare la nivelul administrativ dar cred că trebuie să facem și mai mult pentru o cooperare în domeniul penal și în domeniul colaborării forțelor polițienești în Europa, pentru că trebuie să existe o abordare comună a acestor probleme și o combatere e, comună. O colaborare între forțele de ordine din statele noastre un schimb de informații mai amplu, un schimb de experiență mai amplu și un schimb de uh, experiență în domeniul metodologiei de lucru vor constitui o bază foarte bună de abordare. În ce privește cooperarea operativă, diversele delegații în cadrul convorbirilor bilaterale au subliniat ideea că doresc să sprijine Europol mai mult decât până acum și că ar dori să atribuie Europol un rol mai important. Europol se consideră a fi un instrument foarte important în uh, stimularea cooperării între polițiile din Europa. Europol poate să constituie un punct nodal pentru cooperarea polițienească, dar asta poate să se bazeze și pe o cooperare internațională va exista o reuniune a ministrilor de interne în Haga pe 1 octombrie pentru a vorbi despre rolul viitor al Europol, iar președintele Comisiei Libe este invitat să participe la această reuniune. O parte importantă a activității transfrontaliere pentru combaterea criminalității constă și într-un uh, schimb bun de informații polițiile uh, din statele noastre dispun de informații pe care pot să le schimbe în cadrul unei cooperări juridice. Ar trebui să standardizăm puțin această posibilitate de uh, schimburi de informații pentru ca aceste date să poată fi utilizate mai eficient. Este foarte important să spunem că în acest schimb de informații, bineînțeles, sunt garantate toate prevederile privind confidențialitatea datelor referitoare la persoane. Um, noi ne dorim ca Europa să devină mai sigură, să combatem criminalitatea transfrontalieră, în același timp însă integritatea personală trebuie să fie păstrată. Iar acest, uh, această ecuație poate să fie una fericită. În cadrul discuțiilor bilaterale, multe state membre au subliniat că este uh, e foarte importantă încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele uh, juridice și tehnice și administrative. Dar aici avem și o problemă. Această încredere este esențială pentru ca să poată co- funcționa cooperarea noastră. Este nevoie de încredere între instanțele noastre naționale. În același timp este nevoie de încrederea cetățenilor în măsurile pe care noi dorim să le luăm organele administrative din statele membre trebuie să acționeze astfel încât Uh, hotărârile judecătorești, sentințele penale să fie recunoscute dintr-o țară într-alta. În plus, este nevoie de măsuri de formare, de pregătire profesională pe care Comisia le va propune. Ne gândim la un fel de schimb de tip Erasmus pentru judecători, pentru avocați și pentru polițiști. Iar măsura uh, cea mai importantă menită să crească încrederea constă în uh, faptul că cetățenii trebuie să știe că există niște standarde minime în ce privește prestațiile uh, justiției oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană, într-o limbă accesibilă cetățeanului, el trebuie să știe uh, ce acuze i se aduc și cum se poate apăra este foarte important ca din acest punct de vedere să stabilim și niște drepturi minime pentru cei care sunt implicați în cauze penale. Dacă dorim să sporim încrederea cetățenilor, este nevoie să luăm și asemenea măsuri care să sporească siguranța juridică și care să sporească drepturile civile. Avem nevoie de o foaie de parcurs pentru a ști cum putem proceda pas cu pas pentru transpunerea acestor deziderate, este nevoie despre instrumente foarte concrete, orientate spre anumite uh, obiective și care să constituie o plus valoare pentru cetățeni. Un prim pas l-ar constitui, de pildă, un mecanism comun de interpretare și traducere. Noi sperăm să putem să-l punem pe picioare cât mai repede. Deci, uh, drepturile esențiale trebuie să fie păstrate pentru cel care este uh, acuzat în cadrul unui proces penal, dar trebuie să protejăm și victimele. Libera circulație în Uniunea Europeană înseamnă că oamenii vor putea să călătorească mult mai mult și că riscă eventual și să devină victima un, uh, unei infracțiuni într-un alt stat membru. Deci au nevoie de protecție, au nevoie de sprijin, au nevoie de ajutor, au nevoie de informații relevante într-o limbă care să le fie accesibilă. Victimele au nevoie de ajutor, de protecție înainte, în timpul și după uh, ce procesul penal se încheie și trebuie să poată beneficia și de despăgubiri sau de daune morale uh, adecvate. Știu că acesta este un subiect pentru Parlamentul European, încă de mult a insistat asupra acestor aspecte ca fiind o prioritate. Eu contez pe sprijinul dumneavoastră și pe o cooperare constructivă pentru ca drepturile victimelor unor uh, fapte penale să poată să uh, fie uh, fortificate. Acestea sunt unele din principalele probleme pe care Suedia și alte statele membre în cadrul discuțiilor pe marginea programului de la Stockholm le-au subliniat. În încheiere, aș dori să mai spun o dată că sper să putem colabora strâns cu Parlamentul European, mai ales cu Comisia Libe în lunile următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să ascult comentariile dumneavoastră și să răspund la întrebările dumneavoastră. Dar înainte de asta, colega mea, doamna secretar de stat uh, Mina Lundgren, va vorbi ceva despre drepturile de azil și problemele de migrație. Mulțumesc, domnule Greiner, doamna Lundgren. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, mă bucură faptul că am avut ocazia să vin astăzi la această reuniune în calitate de reprezentantă a președinției suedeze pentru a prezenta lucrurile curente din cadrul programului de la Stockholm. Acum o lună, ministrii de resort pentru azil și migrație, precum și, și pentru justiție și afaceri interne, au luat poziție în acest sens. În această ședință dorim să reluăm această temă. Ministrul pentru migrație spunea la data respectivă că este foarte mare interesul cetățenilor vis-a-vis -vis de această temă. În Suedia se uh, discută modul în care urmează acest program de la Stockholm să, se, să fie direcționat. Se discută în societatea civilă în Suedia aceste teme. Ne bucură acest lucru pentru că asta este și scopul de a suscita interesul cetățenilor și iar programul să țină cont de aceste opinii. Aș dori să mă refer de, la politica de azil și migrație despre libera circulație. L-am auzit pe domnul secretar de stat Magnus Graner, care spunea că una dintre principalele misiuni ale președinției suedeze constă în um, pregătirea acestui nou program de la Stockholm, în spațiul libertății, securității și justiției. Va fi uh, unul dintre cele mai, cele mai importante documente în acest uh, domeniu din următorii ani. Vizăm elaborarea unui program cu care să creiem și să construim o Europa mai sigură, unde să fie respectate drepturile individuale. În ceea ce privește politica migrației s-au întâmplat foarte multe în ultimii ani, s-au luat uh, decizii cu privire la legislație comună, s-au creat bazele pentru o politică de imigrație comună și pentru un sistem comun de azil. Cele mai multe măsuri conținute în programul de la Haga au fost uh, puse în aplicare sau sunt în curs, ceea ce ne bucură. Parlamentul European a jucat un rol important uh, începând din 2004 în ceea ce privește aceste progrese înregistrate. În plus, Consiliul European a adoptat uh, Pactul European pentru Azil și Migrație anul trecut. Pe baza acestui pact, statele membre se angajează să aibă o politică corectă, coerentă în domeniul uh, chestiunilor legate de migrație. Astfel, s-a creat o forță politică mai coerentă în acest domeniu. Însă acesta nu constituie finalul eforturilor noastre este doar un punct de plecare. Vor avea loc o serie de consultări cu parlamentele naționale, unele au avut deja loc, la fel cu organizațiile de voluntari, cu cetățenii și așa mai departe. Acum a venit momentul ca activitatea din trecut să fie concentrată și direcționată spre viitor. O contribuție importantă în acest sens o reprezintă comunicarea Comisiei cu privire la spațiul libertății, securității și justiției din iunie, care a fost discutată la Stockholm în luna iulie. Impresia mea este că statele membre sunt de acord atunci când este vorba de uh, principiile directoare ale acestei comunicări. Un punct de plecare important în comunicarea Comisiei se referă la imigrația bine gestionată. lucru care este de importanță pentru, majoră pentru toată lumea, pentru statele membre, pentru Uniunea Europeană pe ansamblu, dar și pentru țările de origine. Acum, dacă respectăm strategia de la Lisabona și dacă Uniunea Europeană își dorește să fie o economie dinamică și competitivă, atunci va trebui să avem un flux de imigranți mai mare decât în momentul de față. Nu trebuie să uităm care este evoluția demografică. În momentul de față parcurgem o criză economică. Cu toate acestea, acest program vizează următorii 5 ani și perioada de după aceea, iar situația economică se va modifica în cursul acestor ani. De aceea, Trebuie să propunem deja de acum reforme care vor fi necesare în viitor, de care Uniunea Europeană are nevoie pentru a putea găsi oamenii care să dispună de acele calificări de care este nevoie. Dacă criza va fi depășită, va trebui să fim în măsură să răspundem cererii care va exista atunci. Cu acest program încercăm să venim cu un răspuns la aceste chestiuni, astfel încât să se maximizeze efectele pozitive ale imigrației, atât pentru statele membre, pentru statele terțe și pentru Uniunea Europeană. Statele membre stabilesc care este numărul de imigranți care pot intra pe piața muncii. tot statele membre trebuie să combată comun, în mod comun și coordonat imigrația ilegală. Politica de repatriere constituie un element important în acest sens și vizează în același timp și credibilitatea politicii de imigrație a Uniunii Europene. Fără îndoială, statele membre își propun să întărească agenția Frontex, lucru care constituie însă doar una dintre măsurile pe care ni le propunem. O colaborare mai intensă cu țările de origine și cele de tranzit este de asemenea foarte importantă. Asistența pentru dezvoltare uh, pentru aceste țări trebuie de asemenea uh, coordonată pentru a asigura stabilitatea în, aceste, în acele zone. Este important pe termen lung să existe un echilibru, astfel încât măsurile de securitate să nu defavorizeze o imigrație legală spre Uniunea Europeană sau să îngreuneze accesul la procedura de azil. Riscul pentru grupele care au nevoie de protecție, cum ar fi copii, Uh, neînsoțiți trebuie să fie menținut la minim. Programul de la Stockholm trebuie așadar să conțină elementele cu care să se poată combate și controla imigrația ilegală, dar care să permită și menținerea acestui echilibru de care vă vorbeam. Statele membre au abordat și chestiunea solidarității și a repartizării uh, poverii este pentru noi toți o mare provocare. Avem nevoie de un, o abordare globală care să aibă succes pe termen lung. De aceea este nevoie de o serie de măsuri trebuie să conțină și propuneri în ceea ce privește politica de repatrierea Uniunii Europene. Se discută în momentul de față lansarea unui proiect pilot în Malta. Iar experiența din acest proiect va fi utilizată în programul de la Stockholm. Obiectivul este acela ca statele membre să fie mai solidare și față de statele terțe care, în care există un flux mare de migranți. Un, o altă temă centrală va fi construirea unui sistem european de azil comun. Ca punct de plecare, faptul că un individ care solicită azil trebuie să fie tratat la fel, indiferent de statul în, în care face cererea sa. În ședința de la Stockholm, statele membre și-au exprimat voința în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a politicii de azil și a unei coordonări mai accentuate, iar punerea în aplicare concretă a acestei colaborări trebuie de asemenea să fie îmbunătățită cu o serie de măsuri. Un alt aspect important o constituie dimensiunea externă. Există oameni care au nevoie de protecție, dar care nu ajung în Uniunea Europeană sau în alte țări sigure. E vorba de oameni care au rămas blocați în tabere de refugiați și care nu mai își pot influența viitorul împreună statele membre și în altul comisariat ONU pentru refugiați pot uh, face lucruri concrete în acest sens. Comisiunea, de uh, comisie, îmi cer scuze, a făcut propuneri concrete în acest sens și o serie de state membre doresc ca și acest element să fie inclus în programul de la Stockholm. Președinția suedeză speră că în cursul lunilor acestei toamne vom putea colabora strâns cu Parlamentul European pentru ca acest uh, program în ceea ce privește preluarea refugiaților să poată fi aplicată în practică. Stimați uh, parlamentari, așa cum vă spuneam, la discuțiile de la Stockholm, statele membre au completat cele discutate la reuniune la nivel ministerial din iulie. S-a subliniat importanța evaluării mecanismelor legislative și a programelor pentru a putea identifica uh, necesitățile și uh, noile propuneri care se impun. Trebuie să privim spre viitor. Colaborarea practică și construirea cap- întărirea capacităților în cadrul Uniunii Europene, dar și în afara uh, acesteia au fost subliniate în repetate rânduri. Un uh, birou european pentru uh, azil, pentru sprijinul în domeniul azilului, a fost de asemenea uh, adus în discuție și considerat o idee bună. După aceste discuții și a întâlnirilor la nivel ministerial informale de la Stockholm, vom face acum tot ce ne stă în putință pentru a creiona detaliile programului de la Stockholm. Sper că prioritățile vor deveni astfel mai clare și nevoile cetățenilor vor fi reflectate ca atare. Ne dorim un proces democratic și transparent în care toți actorii să poată fi implicați. E vorba de muncă în echipă pentru noi. Și eu plec de la premisa că în cursul următoarelor luni vom avea o serie de discuții foarte constructive cu Parlamentul European. Munca dumneavoastră este decisivă pentru a ajunge la un bun rezultat. Pentru că avem nevoie de un rezultat care să ne mulțumească pe toți. Vă mulțumesc și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Știm cu toții că programul de la Stockholm este foarte ambițios și foarte important pentru lucrările comisiei noastre. Cu atât mai mult cu cât uh, sperăm că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Avem cam 30 de cereri de luare de cuvânt, așa că vă rog încă o dată să vă limitați la o intervenție de maximum două minute. Vă rog, domnul Busutil. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, celor doi vorbitori. A fost o prezentare extrem de interesantă a programului de la Stockholm. Eu Doresc acum să mă refer la politica comună în domeniul azilului și să mă refer în primul rând la scopul nostru politic în acest domeniu. Eu, unul, cred că trebuie să avem un scop foarte clar. Eu consider că scopul nostru a trebuit să fie o politică comună în domeniul imigrației și a dreptului de azil, dar una care să aibă o bază solidă și temeinică. Bineînțeles, este o politică uh, ce trebuie să respecte principiul dreptății, pentru că trebuie să-i respecte pe cei slabi și care solicită azilul și trebuie să fie dreaptă, inclusiv față de țările care au de suportat o povară uh, exagerat de mare și mă refer la uh, fluxurile de imigrație, desigur. Trebuie să protejeze și pe cei care merită să se afle pe teritoriul european, dar trebuie să fie și o politică strictă față de cei care nu merită să fie pe teritoriul european. Trebuie să, fim, să afirmăm explicit că ei nu au altă șansă decât să se întoarcă în țara de origine. Eh, Asta referindu-mă la politica de repatriere. Aici trebuie să se exprime o ordine, o ierarhie a importanței, a preferenței. Există politici care deja au fost puse la punct în anumite țări și care chiar funcționează. Aceste politici trebuie consolidate și exemplele bune trebuie repetate. Pentru că așa este mai ușor, este și mai omenește. O persoană care trebuie rapatriată, repatriată trebuie să o facă în mod voluntar și nu să fie constrânsă. Sigur, uh, munca noastră trebuie mai bine coordonată, trebuie să organizăm deplasări uh, comune pentru aceste persoane, însă uh, toate aceste politici comune trebuie mai bine puse la punct. Mă voi referi și la cooperarea internațională. Acesta este un punct crucial pentru că știm că fără cooperarea cu țările terțe nu ne vom atinge scopurile. M-aș putea referi la Turcia sau la Libia aici. Am întâmpinat uh, mari probleme cu aceste țări în domeniul cooperare, cooperării internaționale. Trebuie să înțelegem că și ele se confruntă cu propriile probleme, pentru că și ele trebuie să-și apere frontierele externe. Noi trebuie să le oferim ajutor în uh, controlul frontierelor externe și de asemenea, trebuie să examinăm cu atenție prevederile Convenției de la Geneva, astfel încât uh, să ne asigurăm că um, biroul ONU pentru refugiați funcționează corespunzător, inclusiv în ce privește um, solicitările de azil și procedurile de re Uh, patriere și găsirea unui nou cămin pentru uh, imigranți. Uh, știm că Frontex are un rol important de jucat. Știm, din păcate, că așteptările Frontex nu au fost îndeplinite de către statele membre și mă refer aici la participare, participarea la misiuni. Trebuie de asemenea să vedem dacă Frontex ar trebui să aibă activele sale proprii. Știm că până acum lucrurile nu au stat așa. Și lucru care i-a afectat uh, eficiența. Toate acestea sunt uh, probleme care trebuie rezolvate. Um, aș încheia referindu-mă la principiul solidarității. Sur President, emil percezioni fost în nis nofsinar da, da, se pare că în țările sudice ale Uniunii Europene există percepția că sunt, aceste țări sunt lăsate singure, să suporte singure povara fluxurilor de imigranți care traversează Mediterana și că nu li se permite să uh, repatrieze acești imigranți de către instituțiile <laughs> europene sau că oricum nu sunt ajutate de celelalte țări europene. Sigur, aici, într-adevăr, nu s-a dat dovadă de solidaritate. Trebuie să inventăm un mecanism de solidaritate care să ne permite să trecem de la vorbe la fapte. Președintele, mulțumesc, domnule Busutil, și dați-mi voie să vă reamintesc că ar trebui să încercați să vă încadrați într-un termen de două minute, nu cinci, nu patru, nu trei, două minute, pentru că altfel nu vom termina la timp. Sunt 20 uh, de cereri de luare, de luare de cuvânt și dacă nu respectați uh, această limită, nu ne vom descurca. Doamna Hanin, uh, Hanin Pleșert, da, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, S-a vorbit aici de crearea uh, spațiului european care se bazează pe încrederea în sistemele de drept din statele membre. În practica actuală, această încredere reciprocă nu este to- tocmai justificată, însă avem o foaie de parcurs uh, când e vorba de procedură însă știm că ne-am confruntat cu probleme, probleme care nu s-au ivit din partea Parlamentului, ci din partea altor instituții. Încrederea reciprocă depinde, sigur, și de atitudinea guvernelor naționale care trebuie să se angajeze pe calea unei mai bune colaborări internaționale în uh, domeniul uh, flux, tra, modului în care sunt gestionate fluxurile migratorii și aici, uh, din păcate, se vede că nu se dă dovadă de solidaritate și este un obstacol uh, în calea controlului de frontiere, a schimbului de mm, cunoștințe, a repatrierii solicitanților de azil. De azil. Uh, dumneavoastră v-ați referit la solidaritatea voluntară Dar nu știu când vom reuși să trecem de la teorie și de la retorică în domeniul solidarității la practică, la fapte. Aveam ca orizont de așteptare 2010, acum văd că am amânat uh, totul pentru 2012. Dumneavoastră ați spus niște cuvinte foarte frumoase în ceea ce privește egalitatea de drepturi și așa mai departe. Uh, dar dacă ne gândim la ce se întâmplă cu homofobia în Lituania și eu am prezentat o întrebare către Consiliu, doar astăzi am primit răspunsul, răspunsul spunând că Consiliul nu a discutat această chestiune. Este un lucru inacceptabil, este un lucru scandalos, deoarece Consiliul are obligația să se ocupe de cazurile de încălcare a egalității drepturilor în statele membre. E are obligația să ia în discuție aceste probleme. Când vorbim de drepturile de export de carne între, din Rusia în Polonia, tot, tot astfel trebuie să se discute și problema încălcărilor drepturilor umane. Domnul Albrecht, mulțumesc. Voi încerca să intervin foarte scurt. Păcat că avem așa de puțin timp după ce ne-am ocupat atât de intens de programul de la Stockholm. Din păcate trebuie să mă mențin puțin la suprafață. Mulțumesc uh, domnilor secretari de stat pentru expunerea făcută, pentru voința uh, demonstrată de a ține seama de voința cetățenilor, mai ales în ce privește protecția datelor privind persoana. Aș dori să pun trei lucruri în uh, lumină. Programul, așa cum l-am citit eu până acum, rămâne în termeni generali privind aceste ă, fortificări ale respectării datelor. Totul ă, rămâne puțin ă, în sfera mai puțin concretă, deși președinția suedeză a promis că va lua o evaluare completă a opiniilor înainte de a uh, se lua noi măsuri de securitate. Și eu găsesc că acest lucru ar fi foarte important pentru că, de fapt, ă, trebuie să existe o limită între măsurile care sunt mai degrabă profilactice cu intenție de prevenție a unor fapte și uh, faptele penale propriu-zise care trebuie să fie combătute. Trebuie să ne gândim că domeniul combaterii criminalității uh, nu uh, devine mai eficient neapărat prin supravegherea uh, persoanelor, ci prin întărirea statului de drept, a justiției, a forțelor de ordine. Dumneavoastră spuneați că trebuie să existe un echilibru între urmărirea penală și combaterea criminalității pe de o parte și pe de altă parte protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Eu nu am regăsit acest echilibru în programul de la Stockholm. Vă mulțumesc. Mr. Triantafilides. Domnul Triantafilides. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc și reprezentanților Consiliului suedez Față de cele spuse de doamna Lundgren, vreau să spun că sunt pe deplin de acord cu încercarea de a înființa o agenție pentru azil în, la nivel european. Eu uh, reprezint aici Ciprul, Ciprul care în fiecare zi se confruntă cu cererile de solicitările de azil uh, Uh, nenumărate persoane și tot acest, acest lucru are consecințe economice și politice. Sigur, asta se datorează poziției noastre geografice. Deci înființarea unei agenții europene pentru azil a trebuit rezolva multe probleme, cel puțin uh, umanitare pentru a putea veni în sprijinul solicitaților de azil, pentru o mai bună coordonare. Sigur că pentru asta trebuie să existe solidaritate între statele membre. Uh, și sigur că beneficiarii vor fi mai ales, uh, beneficiarele vor fi mai ales statele de la Marea Mediterană care se confruntă cu uh, fluxurile de azil cele mai importante. Aș vrea să subliniez importanța unei agenții de acest tip pentru țările noastre, pentru că uh, ar putea desfășura mai bine o activitate de primire a solicitanților și, după cum spuneam, uh, ar ajuta cel mai mult țările care se află în linia întâi în, și, sigur, uh, susținând și uh, protejând drepturile solicitaților de azil. Cred, de asemenea, că trebuie să subliniem necesitatea de a înființa această agenție cât mai curând posibil. Da, mulțumesc. Uh, s-a ajuns aici, s-a solicitat aici, s-a utilizat aici mm, foarte frecvent cuvântul echilibru, dar drepturile fundamentale sunt totdeauna drepturi fundamentale, indiferent de echilibru. Nu știu dacă ați primit uh, propuneri de amen, propuneri de amendament ale Agenției pentru Drepturile Omului care ne-au fost prezentate în această dimineață. v a solicita să le examinați și să îmi spuneți dacă uh, vi le veți însuși. Pentru că Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale a făcut niște propuneri care cred eu că ar, lua, ar trebui luate în considerare în programul de la Stockholm. Uh, și uh, sunt de acord uh, cu cele spuse de Agenția Drepturilor Fundamentale și anume problema este că în programul de la Stockholm se dau drepturi doar cetățenilor. Dar ce se întâmplă cu uh, cei care nu au cetățenie europeană? Aceștia ei nu sunt menționați, drepturile lor nu sunt garantate și cred că aici este o problemă, mai ales pentru că agențiile europene, cum ar fi Frontex, a uh, încălcat uh, drepturile omului și atunci trebuie să existe garanția uh, protejării drepturilor omului și mai ales a, ale persoanelor cele mai vulnerabile. Cred că trebuie să pornim de la garantarea drepturilor omului și nu neapărat uh, de la eficiența uh, politicilor de uh, repatriere. Uh, Și nu toate statele membre acționează foarte bine în uh, protejarea solicitatelor de azil. Cred că și aici se poate stabili o problemă comună care să îmbunătățească lucrurile. Și vreau să mai spun că solidaritatea poate acționa doar pe bază voluntară. Asta sigur și printr-un schimb de bune practici. Și uh, din cauza Convenției de la, de la Dublin, există state în care solicitanții se bucură de, foarte, de o protecție foarte scăzută a drepturilor lor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Aurie. Presidenția sueca că. Mulțumesc că vreau să spun reprezentanților președinției suedeze că e foarte important ca președinția să ne dea un exemplu de modul în care se poate construi Europa datorită unor instrumente care să permită rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățenii europeni. În ce privește programul de la Stockholm, aș avea câteva întrebări care cred eu că au importanță pentru toată lumea. În primul rând, ce credeți dumneavoastră în legătură cu funcționarea și activitățile Eurojust? vreau să spun că sporește numărul de infracțiuni internaționale în Europa. Consiliul a constatat că infracționalitatea de, a, capătă din ce în ce mai mult un caracter transnațional și transfrontalier, astfel încât vă întreb dacă ați, uh, v-ați gândit la posibilitatea de a înfăptui un fel de uniformizare a dreptului penal, în, cel puțin în domeniul infracțiunilor transfrontaliere infracțiuni cum ar fi prostituția. Sigur, pentru a combate astfel de infracțiuni, procedurile penale sunt diferite de la stat la stat. Și atunci, vă gândiți la o uniformizare a dreptului penal pentru anumite inform, uh, infracțiuni, pentru a eficientiza sistemul și uh, ați, uh, v-ați gândit la o politică mai coordonată în Europa, de exemplu în domeniul azilului. Însă, asta extinzând uh, reflexia și la minorii neînsoțiți. Da, mulțumesc doamna Entfeld, da, mulțumesc domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc reprezentanților președinției suedeze pentru că se află astăzi aici. Președinția suedeză a acționat foarte eficient. Dar mi-e teamă că laudele mele se vor opri aici, deoarece, încă o dată, am auzit cuvinte foarte călduroase în legătură cu drepturile fundamentale, cu drepturile cetățenilor, că ne vom concentra asupra drepturilor cetățenilor, dar uh, nu știu, asta aud de ani și ani de zile și nu sunt o cinică, însă încep să mă întreb ce înseamnă cu adevărat acest lucru. Pentru că, de exemplu, când vorbim despre colectarea datelor cu caracter personal și monitorizarea cetățenilor, aș dori și eu să știu concret unde sunt limitele acestor uh, uh, acțiuni, pentru că se pare că nu există. Și în Suedia sunt uh, legi draconice care permite, practic, guvernului să spioneze proprii cetățeni citindu-le e mail colectarea datelor privind uh, ADN-ul, unde călătorim, cu cine vorbim la telefon, câți bani avem în bancă. Uh, toate astea nu au nicio limită. Aș vrea să știu și eu dacă există o astfel de limită și aș vrea să mi se spună din partea Consiliului când spuneți, vorbiți cuvinte mari, cum ar fi egalitatea, lupta împotriva discriminării. Uh, vecina mea aici a dat deja un exemplu, dar este o listă lungă de exemple în care Consiliul uh, spune noi nu ne amestecăm în problemele care țin de competența statelor membre. Eu am avut doar impresia că drepturile fundamentale și egalitatea au caracter universal. Deci dacă nu protejați uh, datele personale, drepturile fundamentale, dacă nu combateți discriminarea, atunci cu ce anume vă ocupați și despre ce vorbiți? Vorbiți că, de faptul că vă concentrați asupra drepturilor cetățenilor. Aș dori și eu să înțeleg de fapt ce vreți să spuneți și un alt exemplu astăzi, un tribunal uh, a dat o setiță conform cărea un cetățean filipinez era suspectat de activități teroriste sau intenții teroriste, a fost pus pe, o listă, pe una din listele negre uh, uh, la nivelul Uniunii Europene. Uh, și există o sentință care spune că procedura prin care se pun uh, persoanele pe o listă neagră uh, este o încălcare a drepturilor omului. Câte sentințe trebuie să mai fie date până când Consiliul va înțelege că trebuie să le aplice, să aplice standardele democratice, statul de drept? Aș dori să știu pe scurt despre ce anume vorbiți când vă referiți la drepturile cetățenilor, la drepturile fundamentale, egalitate și statul de drept, dar concret care sunt propunerile dumneavoastră? Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul Borghezio. Grație, președinte. Brevisime... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, am niște întrebări. Uh, din cele spuse de uh, persoanele responsabile pentru justiție și interne, am avut o imagine pozitivă a angajamentului președinției suedeze în legătură cu inițiativa de la Stockholm și programul de la Stockholm, propunerile acestuia în legătură cu ajutorul umanitar și în tema uh, dreptului de azil. Eu însă aș dori să întreb uh, pe reprezentanții președinției suedeze dacă din țara asta atât de depărtată de problemele grave de la Marea Mediterană, se va acorda aceeași atenție unui alt aspect al problemei, din care poate se nasc cele mai uh, groaznice drame, inclusiv cu caracter umanitar. Și mă refer la problema imigrației pe care nimeni din noi n-ar vrea să o vadă, și anume cea efectuată prin intermediul organizațiilor criminale, adesea mafii, de cu caracter mafiot, foarte periculoase, uh, care și astăzi sunt uh, vectorul cel mai important al uh, debarcării și tranzitului persoanelor uh, din lumea a treia, aflate în condiții disperate, care vin în Europa. Eu cred că și din punct de vedere umanitar, asta e problema numărul unu. Noi ne putem și trebuie să o facem, trebuie să ne ocupăm, văd că președinția suedeză are cele mai bune intenții posibile, trebuie să ne ocupăm, deci spuneam, de condițiile de trai ale imigraților sosiți pe teritoriul european, dar Uh, în prioritate ar trebui să ne ocupăm cu împiedicarea acestei rușine a secolului 21, traficul de carne vie. Am auzit pe drept cuvânt spunându-se aici că dorim uh, vorbe, uh, dorim fapte, mă scuzați, și nu doar vorbe. Și eu vreau să spun că haideți să începem să construim și ar putea să fie o realizare spectaculoasă a unei președinții care vede lucrurile mai de departe, că lucrurile se văd mai de, câteodată mai bine de departe decât de aproape. Deci o dramă atât de gravă. Vorbea aici și reprezentantul Ciprului. Țări cum ar fi Ciprul, Malta sau Italia, sigur, țările de la Marea Mediterană sunt obligate să intervină adesea cu măsuri uh, absolut lipsite de coordonare și, bineînțeles, prin aceasta insuficiente. Vrem să, oare sau nu să tăiem, să retezăm capetele hidrei ale acestui monstru care, iată, exercită aceste activități cu caracter anti-uman, anti-umanitar, traficul clandestinilor. Mulțumesc! Time limit. Vă reamintesc încă o dată, dar, uh, uh, vă rog încă o dată să respectați uh, timpul acesta de vorbire de două minute. Vă rog. Mulțumesc. Doamna Lundgren a vorbit despre uh, o economie dinamică uh, și a vorbit despre oameni, uh, nu atât ca persoane umane, ci ca o rezultat al producției. Eu cred că lucrurile puțin stau invers. Imigrația a transformat deja multe zone din Europa până la incapacitatea de a le mai recunoaște. Noi uh, ne-am dorit, cel puțin în Polonia, un final al fenomenului uh, imigraționist și nu o încetinire. Din nefericire, Uh, o doamnă baroană a uh, înțeles greșit ceea ce doream eu să prezint. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție foarte scurtă. Doamna Morvai, mulțumesc, domnule președinte. Am fost și eu tulburată de ideea eficienței economice care ar putea fi uh, forța motrice a acestei politici de imigrație. Eu cred că politica um, migraționistă uh, trebuie dezvoltată în Europa, dar trebuie să existe un discurs democratic în legătură cu ceea ce um, ar trebui să fie principiile pe care să bazăm această politică. Întrebarea mea către președinția suedeză uh, ce credeți? Justiția poate fi un asemenea principiu în uh, politica noastră vis-a-vis -vis de fenomenul migraționist, o dreptate socială și economică. Ce vreau să spun? Primul drept al omului în contextul migrației trebuie să fie dreptul unei persoane să rămână în uh, țara sa de origine. Pentru că pentru mulți oameni nu este deloc o bucurie să-și părăsească comunitatea în care uh, s-au născut. Um, mă gândesc la uh, femei, de pildă, la lucrătoarele care își părăsesc copiii și familia pentru a găsi un loc de muncă în altă parte. Și asta datorită unei politici uh, nedrepte um, pe plan economic, inclusiv stimulată de orientări neoliberale și de uh, Organizația Mondială a Comerțului sau de alte uh, organisme. Noi trebuie să garantăm o suveranitate economică în uh, locul acelui comerț liberalizat pe care Uniunea Europeană îl susține. Ar trebui să creăm o dreptate economică care să permită comunităților să rămână intacte, să nu se dezintegreze întregi comunități, să nu se dezintegreze familiile. Eu cred că acesta ar trebui să uh, avem în vedere în primul rând când vorbim despre migrație. Și în ce privește noile state membre, statul meu, Ungaria, câteva din statele membre ale Uniunii Europene aproape că ajung acum să sărăcească atât de mult ca o țară în curs de dezvoltare. Datorită politicii de ajustare economică, unii oameni ajung în aceeași situație ca cetățenii statelor din lumea a treia, există o piață neagră a forței de muncă, trafic de persoane, trafic de femei. Aș dori să atrag atenția președinției suedeze asupra acestor elemente. Vă rog, priviți cu multă atenție și ce se întâmplă în multe state noi, membre ale Uniunii Europene, în mod special Ungaria. Some more members have asked for the floor, so I announce that the chair... Doresc să uh, vă comunic intenția mea de a închide lista participanților. Doamna Sipel, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două puncte. În trecut am auzit în repetate rânduri cât de important este să ai încredere reciprocă atunci când vrei să combați crima organizată. Dar se pare că tocmai aceasta este o problemă. Această cre- cre- încredere lipsește. Părerea mea este că membrii Consiliului, bineînțeles, trebuie să ia măsurile necesare pentru ca noi să putem să avem o activitate încununată de succes, dar acești membri ai Consiliului, când se întorc în statele membre, nu prea mai contribuie la transpunerea unor măsuri concrete care se hotărăsc pe plan european. Sunt mai degrabă ezitanți nu cumva împărtășiți eh, această opinie sau eh, nu sunteți deloc de acord cu asta? O a doua chestiune, un spațiu al securității, libertății și dreptății, dar lipsește un spațiu al eh, statului de drept pentru multe cetățene și cetățeni există probleme în experiența cotidiană. Dacă eu sunt uh, pensionară și mă aflu undeva în străinătatea um, europeană nu îmi mai primesc uh, asigurarea de sănătate dacă mă îmbolnăvesc sau dacă eu sunt uh, prădată, victima um, unei tâlhării în altă în țară membra Uniunii Europene decât țara mea, iarăși nu sunt uh, protejată. Mulțumesc, doamna Romero. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva în legătură cu protejarea drepturilor fundamentale, mai ales în zona în sfera privată. Pe de o parte există protecția datelor, confidențialitatea datelor, pe de altă parte însă și dreptul la integritate corporală vis-a-vis -vis de violența împotriva femeilor. Eu aș dori să întreb președinția suedeză atunci când vorbiți despre protejarea femeilor care sunt victimele uh, violențelor. V-ați gândit și la o modalitate de a acționa preventiv? Cum pot fi preîntâmpinate uh, aceste infracțiuni? Am putea să uh, luăm măsuri în acest sens? pentru că acest spațiu al securității, libertății, dreptății în Europa ar trebui să fie valabil și pentru femei și în sfera privată și mă gândesc mai ales la violența domestică împotriva femeilor și nu atât la protecția datelor. Pentru mine ar fi foarte important ca acesta să devină un punct de greutate în activitatea președinției suedeze. Aș vrea să știu dacă au fost luate deja măsuri în acest sens uh, în legătură de pildă cu pregătirea adecvată a forțelor de ordine în acest sens, dreptul de a depune o plângere, de a fi protejată, um, urmărirea celor care um, comit acte de violență domestică. Uh, cum pot fi um, ținuți la distanță cei care au avut reacții violente vis-a-vis de uh, femei. Poate exista un schimb de informații din acest punct de vedere, o colaborare între statele membre pentru protejarea acestor drepturi fundamentale, pentru că ar trebui să fie o prioritate pentru președinția suedeză. Unele din aceste măsuri ar putea să fie introduse și în acest document. Nu este vorba doar de a le proteja pe femei împotriva violenței, ci să preîntâmpinăm asemenea acte pentru că ele aduc un prejudiciu acestui spațiu. Mulțumesc, doamna Flot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu programul de la Stockholm, eu aș spune aproape că există două asemenea <laughs> programe și dacă uh, mă uit la modul în care este exercitată protecția efectivă a persoanelor care solicită azil în Europa, noi am putea spune că există uh, două programe care uh, se referă la aceste aspecte nu vom putea să spune că după ce vom adopta aceste programe va exista o protecție mai mare în Europa pentru solicitanții de azil. Noi cred că trebuie să ne perfecționăm uh, instrumentele. E foarte dificil să accesi în teritoriul european, dar trebuie luate măsuri eficiente pentru ca în cadrul operațiunilor Frontex și în toate operațiunile pe mare toate persoanele care sunt solicitante de azil să, trebuie să aibă posibilitatea să ceară acest drept de azil, pentru că în clipa de față uh, lor nu li se uh, asigură această posibilitate. Să ne gândim ce s-a întâmplat în zona Calei în săptămânile trecute. Oamenii nu cer azil. De ce? Pentru că Uh, ei, uh, dacă sunt uh, trimiși înapoi în Grecia sau în Malta, de unde provin, acolo nu li se garantează dreptul de a solicita azil. Deci mi se pare că aici avem de-a face cu o catastrofă de-a dreptul. Cer cererea de azil în Europa este obstrucționată, nu uh, se oferă posibilitate solicitanților să o facă în clipa de față migranii și uh, solicitanii de azil sunt reinui în uh, centre speciale și asta înseamnă o violare a drepturilor omului. Noi când vrem să garantăm respectarea drepturilor omului, trebuie să ne analizăm instrumentarul de care dispunem în clipa de față, care nu protejează niciun fel drepturile persoanelor în Europa. Eu cred că această stare, de fapt, trebuie să se schimbe și eu cred că programul de la Stockholm trebuie să fie îmbunătățit în acest sens. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti. Aș dori să mulțumesc reprezentanților Suediei pentru uh, prezența lor în mijlocul nostru pentru a ne prezenta programul. Dumneavoastră vorbiți despre o strategie largă pentru protecția copiilor. Am o experiență în acest domeniu și aș dori să vă pun următoarea întrebare. În clipa de față, Uniunea Europeană are 27 de state membre, suntem un fel de familie mare și uh, asistăm și la procesul uh, unor familii, de înfiripare a unor familii mixte. Dar în momentul în care într-o familie mixtă partenerii divorțează, copiii devin victimele acestui divorț și uh, se implică organizații diferite în procesul de divorț. Până și uh, instanța um, ezită în a lua decizii adecvate. Nu credeți că programul de la Stockholm, ținând seama de drepturile copilului, ar trebui să conțină elemente care să uh, protejeze înainte de toate dreptul copiilor, decât să vină în întâmpinarea părților beligerante, să spunem așa, în cadrul acestui uh, proces. Cu alte cuvinte, să avem un mecanism care să permită schimbul de informații între diversele organizații implicate pentru ca situația să poată fi apreciată mai adecvat. În ce privește migrația ilegală, eu nu vreau să fiu de acord cu ideea că principalul nostru obiectiv ar fi să controlăm factorii care promovează imigrația ilegală. Nu trebuie să fie asta principala noastră sarcină, pentru că, de fapt, migrația exercită o presiune de amploare asupra pieței noastre. Ar fi foarte bine să avem măsuri concrete, pragmatice, decât să uh, folosim doar cuvinte goale. Doamna Ernst, mulțumesc foarte mult. Să știți că am căzut puțin pe gânduri și m-am întristat puțin în legătură cu ceea ce președinția suedeză ne prezintă în legătură cu politica de acordare de azil. Eu cred că, de fapt, ocolim uh, esența problemei. Doriți să combateți criminalitatea, dar de fapt nu ă, vreți decât să împletiți mai intens instrumentele interne și externe, ă, rămânând cu ochii închiși vis-a-vis -vis de o evaluare și de un control asupra Frontex. Doriți o mai mare eficiență a acestei agenții? Și cum arată lucrurile legate ă, cu în legătură cu securitatea celor care se află și bat la porțile Europei și uh, ar avea motive serioase să ceară și să primească dreptul de azil. Vă întreb, ce facem prin intermediul programului de la Stockholm pentru ca numărul celor care mor la porțile Europei pentru că nu li se acordă șansa să pătrundă în Europa. În al doilea rând, ați spus că există uh, um, dorința de a combate migrația ilegală, dar noi trebuie să fim foarte precauți în legătură cu operarea acestor concepte pentru că riscăm să deviem de multe ori și să eșuăm din legalitate în ilegalitate. Dacă vrei să combați migrația ilegală, aș vrea să știu de la dumneavoastră cum ați putea împiedica pătrunderea uh, unor uh, minori uh, care nu sunt însoțiți în Europa. Cum îi puteți proteja? Pentru că uh, doamna secretar de stat a spus că dorește să diminueze riscul pentru uh, pătrunderea în Europa a minorilor neînsoțiți. În al treilea rând, eu sunt pentru o politică armonizată în domeniul acordării de azil în Europa, dar care uh, poate fi rolul uh, Convenției privind uh, refugiații, Convenției de la Geneva. Pentru că, pe de o parte, noi vrem o politică armonizată în domeniul acordării de azil, dar trebuie să respectăm și celelalte convenții. Cei care sunt fugari ar trebui să beneficieze de Uh, acordarea dreptului de azil în Europa. Uh, programul de la Stockholm trebuie să țină seama de aceste cerințe și realități. Mulțumesc. Doamna Papadopoulos. Doamna ministru, domnule ministru, cred că programul de la Stockholm este foarte ambițios. Eu cred că președinția este bucuroasă că lucrurile evolua, evoluează așa cum o fac. În ceea ce privește spațiul libertății, securității și justiției. Eu însă provin din Cipru și au vorbit și alți colegi din Spania, de exemplu, și au atras atenția asupra marilor discrepanțe între Malta, Cipru, Spania, Italia în acest domeniu. Pentru că un număr cât mai mare de oameni se îndreaptă spre teritoriul nostru și până acum nu am văzut, uh, nu am asistat la prea mare solidaritate din partea celorlalte state membre. Au, au ex, a existat un uh, flux mare de migranți uh, din Turcia care s-a dus spre teritoriul ocupat. Întrebarea mea este unde este solidaritatea europeană aici? La fel și în Marea Egee. Turcia îngreunează operațiunile Frontex prin aviația uh, lor. De la invazie încoace am asistat la nerespectarea drepturilor fundamentale și nu putem vorbi de liberă circulație pot să mă deplasez în restul Europei utilizând un pașaportul, dar nu pe insula noastră. De unde Până unde vorbiți dumneavoastră de solidaritate europeană? Cum anume intenționați să procedați pentru ca toate aceste declarații să nu rămână doar declarații? Cum anume veți uh, proceda în ceea ce privește sancțiunile și penalitățile. Sigur, avem și probleme cu uh, imigranți care provin din Turcia. Am asistat la un mare flux spre insula noastră. Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. din introducere, există, bineînțeles, un motiv întemeiat în favoarea acestei colaborări întărite, însă avem opinii diferite atunci când este vorba de drepturi și solidaritate. Și ne vom confrunta tot mereu cu probleme în această privință. Aceeași întrebare ca a doamnei Intfeld în ceea ce privește integritatea persoanei și înregistrarea datelor personale, dar mă voi referi la un alt aspect care mă preocupă foarte mult și care și pentru Suedia trebuie să fie de importanță, și anume Convenția ONU cu privire la drepturile copilului prevede ca bunăstarea copilului să fie întotdeauna prioritară. Mă miră faptul că drepturile copilului nu sunt formulate mai clar în, în programul de la Stockholm. Da, se menționează undeva și copii, dar nu în mod explicit. Eu cred că binele copilului ar trebui să fie în centru. În final, domnul Bond. Mulțumesc cu ocazia discuției noastre anterioare cu președinția um, <clears throat> suedeză, nu pot să spun că m-au liniștit uh, explicațiile furnizate la acea dată și văd că nici uh, argumentația dumneavoastră nu mă convinge. Dacă ne uităm la Malme, constatăm că localnicii uh, pleacă din oraș din cauza fluxului de imigranți. Același lucru se întâmplă în Paris și în alte orașe europene. Sunt drame întregi care se petrec în anumite cartiere. Dați-mi voie să adaug că o, un ziar important din Olanda s-a ocupat de această temă în săptămânile trecute și a constatat că imigrația în masă a costat economia olandeză miliarde. Dumneavoastră spuneați că acesta este un stimulant pentru economie, dar uh, avem cifre care constată contrariul. Imigrația în masă nu funcționează pentru a contracara uh, îmbătrânirea populației, pentru că și imigranții îmbătrânesc la un moment dat. Câți uh, locuitori ar trebui să avem la un moment dat pentru a finanța îmbătrânirea populației. Așadar, opriți uh, imigrația în masă. Ce suficient e suficient. Turn of, uh, has been and... Constatăm așadar că întrebările ridicate au uh, fost foarte interesante, că programul de, de la Stockholm suscite un interes foarte mare în rândul deputaților din această comisie. Dau cuvântul pentru răspuns mai întâi domnului Graner și apoi doamnei Lindberg. Domnul Graner, vă rog. Mulțumesc. Am să vorbesc engleză pentru a ajunge direct la, la cât mai mulți dintre dumneavoastră. Suedia este o țară la marginea Europei sau o țară îndepărtată, așa cum menționa cineva. A fost uh, interesant uh, să ascult, ascult această dezbatere pentru că reflectă dezbaterea politică pe care o avem în Europa între grupurile politice din toate parlamentele naționale și diferitele opinii care există și la nivelul guvernelor statelor membre. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple, domnule președinte, pentru că nu voi avea posibilitatea să răspund tuturor întrebărilor. Au fost uh, deputați care se refereau la protecția drepturilor. Alții își doresc o mai mare eficiență și eficacitate în ceea ce privește colaborarea polițienească. Eu cred că toate aceste puncte de vedere sunt corecte și nu sporesc de, nu fac decât să sporească acest echilibru de care vorbeam. Cum anume găsim o soluție la această ecuație? În ceea ce mă privește, nu e complicat. Cu toții beneficiem de drepturile fundamentale. Putem sigur discuta în ce măsură le, le-am uh, dobândit prin naștere sau ulterior. Acestea sunt statuate în Convenția Europeană cu privire drepturile omului. Unele dintre aceste drepturi nu sunt relative, ci absolute, dar altele sunt relative. Eu am dreptul să mă plimb pe stradă, dar dacă comit o crimă, pot fi uh, trimis la închisoare. și astfel dreptul meu de liberă circulație poate fi îngrădit. <clears throat> Așadar, statul poate interveni. <laughs> și acest lucru este primordial în asigurarea acestui echilibru. Unii doresc mai multă colaborare în domeniul polițienesc, alții mai Mm, multă protecție a datelor personale. <clears throat> Sunt lucruri care ne animă și pe noi. Dați-mi voie să mă refer concret la câteva chestiuni. În ceea ce privește situația din Letonia, e clar că toate statele membre trebuie să respectă drepturile fundamentale adoptate în Convenție, în Convenția Europeană. Alții dintre dumneavoastră își doresc uh, formulări care să se refere concret la protecția femeilor sau protecția copiilor. Corect, poate că ar trebui să ne referim mai pe larg la grupurile. Sigur, aș putea continua, dar am am luat notă de tot ceea ce ați ridicat în discuție și impresia mea este că, de fapt, ne aflăm în mijlocul unei dezbateri. Mulțumesc, domnule Gruner. Dau acum cuvântul doamnei Mina Lundgren, secretar de stat în ceea ce privește azilul și migrația. nu aveți obligația să răspundeți individual, punctual la toate întrebările, dar um, puteți veni, desigur, cu completări în această dezbatere. Doamna Jungren. Mulțumesc. Una dintre întrebările formulate de majoritate dintre dumneavoastră a fost aceea solidarității. Un element uh, subliniat de multe dintre statele membre în cursul discuțiilor pe care le-am avut în luna septembrie. Așa cum spunea Magnus, suntem o țară mică în nordul Europei, dar avem și noi propria experiență în domeniul migrației. În 2007 aveam 37.000 de solicitanți de azil. Asta doar pentru a face o comparație față de 250.000 în Italia. Aș dori de asemenea să subliniez că suntem conștienți de uh, faptul că zona mediterană se confruntă cu probleme majore, așa cum sublinea domnul Sutil și alții dintre dumneavoastră? Ministrul în domeniul migrației a, vizit, a efectuat o vizită în Malta în luna iunie. Așadar, suntem la curent cu această problemă. Însă nu cred că există soluții simple și discuția de astăzi, dezbaterea de astăzi, a arătat acest lucru nu există soluții clare imediate. Dacă dumneavoastră aveți o astfel de soluție, vă rog să ne comunicați. Eu cred că avem nevoie de o serie întreagă de măsuri. Măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen lung. Una dintre măsurile pe termen scurt o chestiune în care Comisia și Consiliul se implică deja în uh, urma concluziilor summitului uh, din iunie. E vorba de acest proiect în Malta. Există, de asemenea, multe modalități de a exprima solidaritatea. Există instrumente financiare care sunt deja <clears throat> disponibile, fondul pentru refugiați, fondul uh, transfrontalier, dar și alte lucruri care se pun în aplicare deja în momentul de față, tot ca și consecință a summitului din iunie, este încercarea de a îmbunătăți relațiile cu țările de origine și de tranzit, în special Libia și Turcia. Aici s-au făcut uh, deja progrese. Comisarul uh, Baro intenționează să viziteze ambele țări în această toamnă pentru a îmbunătăți relațiile și de a crea capacități în acele țări. Cred că pentru a avea succes trebuie să gândim și în perspectivă Aceasta ar presupune o abordare globală. și o legătură directă dintre această abordare globală și abordarea noastră internă. Trebuie, trebuie să ne coordonăm cu țările de tranzit, țările de origine. Multe din măsurile enunțate aici sunt pe termen scurt, care se referă la probleme acute în zona Mediteranei. Dar trebuie să abordăm rădăcina problemei. S-a mai discutat despre Frontex. Și ne întrebați ce putem face pentru a salva vieți și Frontex are un rol important în acest sens. Și acest lucru a devenit evident în cursul discuțiilor din septembrie. Statele membre susțin această întărire a capacităților Frontex, dar este la latitudine <clears throat> fiecărui stat membru decizia disponibilizării de fonduri pentru Frontex. S-au făcut și diferite comentarii în ceea ce privește migrația economică pentru muncă. Ce, <clears throat> ce reflectă din nou diferitele interese pe care trebuie să le avem în vedere. Există un spa- spectru larg de interese pe care trebuie, de care trebuie să ținem seama lucruri care se regăsesc în programul de la Stockholm, atât în ceea ce ne privește pe noi, cât și figurează și în comunicarea Comisiei. Pen- și anume faptul că avem nevoie de o migrație bine gestionată care să aducă beneficii tuturor. Nu e vorba de a alege doar ce ne convine. E vorba de a avea o migrație gestionată care poate avea avantaje pentru țările de origine, dar în special pentru migranții înșiși. Va trebui să uh, folosim mai multe canale în acest sens. Președinția suedeză speră că legislația cu privire la migrația pentru muncă poate privită ca un exemplu avem unul dintre cele mai deschise sisteme din lume în ceea ce privește migrația pentru muncă. Apoi, chestiunea securității juridice în aplicarea legislației este o unealtă importantă, un element important a unui proces de azil care să funcționeze bine, un, o, a unei proceduri de azil. Ne dorim un astfel de sistem comun de azil. Cei însă cărora nu li se acordă dreptul de a rămâne în Europa trebuie repatriați în țările lor de origine însă sigur trebuie să aibă loc o evaluare a situației de securitate acolo. S-a vorbit de Turcia, de asemenea, s-a luat în discuție această temă și la discuția la nivel de miniștri de săptămâna trecută, Comisiei s-a solicitat formularea unui plan de acțiune care urmează să fie prezentat anul viitor biroul de sprijin constituie o, un element important uh, în ceea ce privește această cooperare spre un sistem comun de azil. De aceea, acest birou de sprijin joacă un rol esențial în cadrul acestui demers. Sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc! Yes. Da, mulțumim amândurora uh, secretarilor de stat pentru prezentări și pentru răspunsurile la întrebările puse. În concluzie, aș dori să vă reamintesc că în conformitate cu articolul 51 al regulor, regulamentului nostru de procedură, un raport comun a fost uh, uh, elaborat de Libe, AFCO și Juri în legătură cu programul de la Stockholm. Deci mai avem uh, multe de făcut, contăm pe dumneavoastră, pentru că, de dragul transparenței, dorim ca și alte clarificări să ne fie aduse, adăugându-se la dezbaterea care a avut loc, uh, că am răspuns în detaliu uh, fiecare întrebări care v-a fost adresată aici, pentru că noi trebuie să ne facem treaba așa cum se cuvine și la timp. Calendarul este 12 noiembrie, votul în comisia noastră, iar apoi, în a doua jumătate a lunii noiembrie, se va vota în sesiunea plenară. Așadar, vă rugăm să ne furnizați aceste comentarii suplimentare, răspunsurile la întrebările care v-au fost adresate și toate informațiile suplimentare care vi s-au solicitat pentru proiectul de program cel târziu până la sfârșitul lunii octombrie. Asta ne-ar fi de mare ajutor pentru că să ne facem treaba, dar să o facem la timp. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Which is point 28. Mă refer la punctul numărul 28, dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale. Please, dear colleagues. Vă rog, dragi colegi, vă rog să luați loc still have some way to go. Mai avem uh, multe pe ordinea de zi și cedez președinția domnului Interfeld pentru că mai am alte îndatoriri în această după amiază și dânsa va ocupa scaunul președintelui pentru următorul punct de pe ordinea de zi, cum spuneam, dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale. Vă rog, domnul Intfeld. Please. Oh, okay, great. if I cannot, the floor is all yours. <laughs> Thank you very much. I think the next... Doamna Entfeld, da, așadar, următorul punct este Interpretation and translation in criminal... Raportul doamnei Ladford, dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale. Mi s-a cerut să citesc o scurtă introducere înainte de a da cuvântul uh, raportarei. Parlamentul European a solicitat uh, de multă vreme adoptarea instrumentului legal uh, pentru drepturi de procedură, prima încercare a Comisiei Europene nu a funcționat. Statele membre nu s-au putut pune de acord asupra unei propuneri pentru decizii, eh, decizie cadru propusă în 2004. Acum sunt în curs negocieri pentru a doua propunere pentru decizie cadru. Noua propunere eh, se aplică, funcționează cu o abordare pas cu pas și se referă doar la interpretare și traducere. În plus, președinția suedeză care crede că drepturile de procedură sunt o prioritate, a propus niște concluzii din partea Consiliului care să însoțească adoptarea uh, care să însoțească adoptarea acestor măsuri. Și acum dau cuvântul domnului Ludford. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată că mi-ați ușurat treaba cu această introducere, dar De fapt, din păcate, lucrurile se înrăutățesc pentru că ne întoarcem cu 10 ani în urmă în încercarea asta de a elabora noi propuneri pentru salvgardarea drepturilor suspecților și uh, acuzaților. Însăși Comisia, în iulie 2000, a um, dat publicității o, o comunicare privind uh, recunoașterea reciprocă a deciziilor în materie penală. Comisia însă și-a spus că trebuie să ne asigurăm ca tratamentul suspecților și dreptul la apărare nu numai să nu aibă de suferit de, de la implementarea principiului uh, recunoașterii reciproce, ci ca salvgardarea să fie ameliorată. Acesta a fost astfel scopul inițial. Apoi uh, au fost, uh, a fost o întreagă serie de măsuri care au subliniat faptul că recunoașterea reciprocă depinde foarte mult pe un număr, de un număr de parametru care îi determină eficiența, unul din care era un mecanism pentru salvgardarea drepturilor suspecților. Și după cum a spus, Parlamentul European a uh, susținut în mod constant adoptarea unui astfel de mecanism. Am avut o serie întreagă de măsuri care au consolidat uh, colaborarea transfrontalieră a ministerilor publice și forțelor de poliție, instrumente foarte valoroase, însă, din păcate, avem o situație actuală de dezechilibru pentru că lipsește încrederea reciprocă și măsurile uh, din uh, punct de vedere al apărării. Deci există un dezechilibru între uh, acuzare și apărare. Parlamentul European a dat o rezoluție în 2003 pe baza unei cărți verzi a Comisiei și apoi în 2005 raportul Budwig care se referea tot uh, la această problemă. și se referea la decizia cadru propusă în primăvara lui 2004, deci acum uh, cu destulă vreme în urmă. Am avut o propunere a Comisiei pentru un set de măsuri de salvgardare a drepturilor uh, acuzaților și suspecților. Dar chiar și atunci, la vremea aceea, în raportul și rezoluția adoptată, am spus că uh, decizia cadru propusă uh, era văzută ca doar un prim pas spre un sistem de apărare a drepturilor uh, acuzaților care să fie uniform în întreaga Uniune Europeană. Deci nici măcar atunci nu credeam că propunerea Comisiei era uh, îndeajuns. Dar ce s-a întâmplat cu propunerea Comisiei e că s-a izbit de zidul Consiliului în 2007. Deci Consiliul a respins-o. Un număr de membri ai Consiliului au spus că nu puteau eh, susține o asemenea um, propunere și a existat o rezoluție paralelă cu caracter neobligatoriu. And, um, so, things... Și atunci eh, se pare că lucrurile s-au împotmolit parlamentarii europeni s-au plâns, la fel cu ONG-urile, de această situație. Și toate acestea au dus la această lacună care a creat multe probleme și pot să vă dau un exemplu. Anul trecut, un ofițer de poliție britanic a propus ca mandatul de arest european să fie utilizat nu doar pentru acuzare și proces, însă ci, ci și pentru interogare. Dar eu cred că asta ar fi o încălcare intolerabilă a dreptului omului și și cu mandatul acesta de arestare european sunt încă destule probleme care trebuie uh, rezolvate. Um, eu și grupul meu susținem acest mandat de arestare pentru că asigură celeritatea justiției, dar încă există probleme. Uh, deci nu există o uh, garantare a eliberării pe cauțiune a suspecților și un alegător uh, de-al meu se află în închisoare în Grecia și este afectat de această situație care în acest moment. Deci eu cred că în, în principiu pot fi în favoarea unei încercări de a uh, relua de, a, uh, întreg acest proces în favoarea salvgardării drepturilor suspecților. Și, și uh, trebuie să felicităm președinția suedeză pentru intențiile sale. Imaginea care ni se prezintă este a, acea unui puternic angajament uh, reflectat în programul președinției suedeze în ideea de a dispune de o foaie de parcurs. Acum, în ziua de astăzi, totul se numește foaie de parcurs în Europa și o decizie cadru individuală și nu una cu caracter general. Sau, mă rog, mai multe decizii cadru individuale și măsuri din care a rezultat intenția de a dispune de cinci decizii cadru și eventual o carte verde care să se refere la detenție. Foaia de parcurs include fraze privind cooperarea cu Parlamentul European, dar pe, din câte știu eu, nu s-au desfășurat sau nu s-au propus, nu s-a propus o consultare a Parlamentului European în privința foii de parcurs. Și atunci nu știu de unde această formulare a dorinței de a coopera cu Parlamentul. Dar avem această foaie de parcurs, cum spuneam, decizii cadru individuale eu sunt uh, raportarea pentru dreptul la interpretare și traducere și această decizie cadru este în sine însoțită de rezolu- o rezoluție mai detaliată. Deci, iată, situația e complexă. Nu avem doar un instrument legal unic și cu caracter obligatoriu, avem uh, Oh, avem uh, cinci uh, decizii cadru individuale și o rezoluție cu caracter non-obligatoriu. Sunt doar un soi de linii directoare. utopia or El Dorado that we might have și nu este chiar uh, Eldorado pe care l-am visat sau utopia pe care am visat-o, dar totuși trebuie să ne întrebăm uh, ceva mai bun nu putem obține în situația actuală? Oare paharul e pe jumate plin sau pe jumătate gol? Cred că trebuie să ne mai gândim în Comisia Libe asupra uh, situației actuale. Acum nu vreau să intru chiar în toate detaliile, pentru că sunt probleme punctuale în această decizie cadru propusă, dar prima, dacă, vre, dacă doriți, și mare problemă este că în comisia, uh, comisia a făcut o propunere care se aplică doar la drepturile la interpretare și traducere în proceduri care privesc mandatul de arestare european. Uh, deci e doar, se referă doar la cazuri transfrontaliere. Nu s-ar aplica la, la persoane arestate în proceduri interne cu caracter penal. Deci inclusiv uh, persoane care se află în mod temporar în Belgia și sunt arestate, acestor persoane nu li s-ar, uh, nu li s-ar uh, aplica. Da, președinta roagă pe doamna Ladford să își scurtă de intervenția. Bun, deci există, spune domnul Ladford, asemenea probleme punctuale, dar eu cred că domeniul de aplicare și la atitudinea statelor membre sunt dintre cele mai mari probleme. Eu cred că Comisia trebuie să-și exprime punctul de vedere. Oare ne satisface actuala tare de lucruri și credem că nu putem obține un rezultat mai bun? Sau credem că mai, se mai pot aduce îmbunătățiri propunerii Comisiei Europene. Doamna fel, mulțumim. Deci întrebarea este, paharul este pe jumătate gol sau plin? Prim a dorit să intervină doamna Antonescu de la PPE. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Uh, având în vedere că este prima mea intervenție în această comisie, aș dori să mă prezint. Uh, mă numesc Oana Antonescu, sunt deputat din România, nou venit. Uh, sunt uh, raportor, shadow raportor pe, pe, această, pe acest raport. Sunt de profesie avocat și de aceea este unul din motivele pentru care drepturile procesuale ale invinuitului și inculpatului se numără printre prioritățile pe care le am în vedere în activitatea mea în această comisie. Și doresc să salut faptul că printre prioritățile președinției suedeze în domeniul justiției și afacerilor interne, ă, drepturile procesuale ocupă un loc foarte important. Și este un, ă, un lucru esențial pentru că, ă, așa cum a spus și doamna Ludford, există o lipsă de progres înregistrat în acest domeniu în ultimii ani. În prezent există o, o disproporție vădită între progresele făcute în, în domeniul recunoașterii reciproce în domeniul penal și drepturile învinuitului și inculpatului și acest lucru poate pune în pericol însuși principiul recunoașterii reciproce. De aceea, existența unor standarde comune minime în ce privește drepturile procesuale este o condiție esențială pentru încrederea uh, reciprocă în sistemele legale ale statelor membre. Acum, când vorbim uh, despre interpretare, trebuie să avem în vedere că un interpret este până la urmă o punte de legătură uh, între două părți care nu vorbesc aceleași limbă, de aceea erorile Uh, sunt nu numai uh, uh, posibile, dar ele sunt chiar inerente. Și aș dori să, să întreb Comisia, pentru că avem un reprezentant al Comisiei printre noi astăzi, cum consideră că putem încuraja statele membre să, să asigure un sistem de control al calității traducerii și interpretării? De asemenea, cum putem să încurajăm statele membre să asigure standarde și reguli specifice în ceea ce privește formarea și desfășurarea activității interpreților și translatorilor în procesele penale? și dacă consideră Comisia că este oportun uh, ca uh, să se creeze la nivelul statelor membre un registru de, al interpreților și traducătorilor, pentru că practica ne-a arătat că uh, statele se confruntă de multe ori cu dificultăți în găsirea de translatori a limbilor care nu sunt, nu sunt vorbite frecvent. Vă mulțumesc. Bine, mulțumim și acum a doua intervenție și până acum ultima, doamna Romero Lopez de la Socialiști, vă rog. Sí, gracias. Eu soy también ponente... Da, mulțumesc. A, referitor la această decizie cadru, după cum s-a spus aici, lucrăm pe baza unei prime tentative din 2004, care a, ă, nu s-a bucurat de succes din cauza pozițiilor anumitor state membre. Apoi, Parlamentul a adoptat o poziție în 2005 relativas a los derechos procesales en los și uh, totuși am cerut niște norme minime pentru, pentru uh, măcar să existe niște norme minime în procedura penală în Uniunea Europeană după ce prima tentativă a Comisiei a s-a dovedit un eșec. Președinția a decis astfel să propună această decizie cadru și eu cred că uh, această inițiativă este una pozitivă. Bun, acum sigur că este o propunere care aici se referă doar la uh, dreptul la traducere și la interpretare în cadrul procedurilor penale și uh, din păcate problema este că uh, această decizie cadru a fost uh, împărțită, fărămițată în cinci. Deci se poate face doar o abordare fragmentară. Cred că la inițiativa este pozitivă lo que ocurre es que eh, putem privi lucrurile ca fiind pozitive în acest domeniu. Noi credem că această decizie cadru este destul de vagă în ce privește drepturile fundamentale și de aceea am întrebat și noi Comisia, dacă nu este de părere, că acest text este ușor nebulos în legătură cu anumite subiecte care pot avea o importanță decisivă în legătură cu întrebarea ce uh, este până la urmă un drept fundamental, pentru că și acest drept la a beneficia de interpretare și de traducere poate fi considerat la un moment dat un drept fundamental. Trebuie să tratăm lucrurile ușor nuanțat uh, în legătură cu ce documente uh, există obligativitatea de a apela la traducere. Statele membre trebuie să încerce într-adevăr să-și uniformizeze din acest punct de vedere standardele, dar aici nu este vorba doar de un singur tip de uh, procedură. Se mai spune că accesul la justiție trebuie să fie gratuit. Cum stăm aici cu Carta Drepturilor Fundamentale? pentru că trebuie să se facă trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale ale omului. Tot ceea ce figurează în Carta Drepturilor Fundamentale este valabil și pentru procesele uh, penale. Mulțumesc foarte mult. Există alte luări de cuvânt? Nu. În acest caz uh, v-aș, aș invita întâi președinția Consiliului și după aceea Comisia să ia cuvântul. Uh, am înțeles că aceasta este ordinea în care ați dori să interveniți. Din partea președinției am două nume. Pe. Doamna Oman, aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Um... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, onorabili membri ai Comisiei. Este o plăcere și o onoare pentru mine să mă aflu aici. Mă bucur uh, că am ocazia de a prezenta planurile Suediei privind drepturile procedurale și să vă prezint progresele făcute în domeniul acesta juridic. Uh, pentru început, mă voi întoarce la anul 2007, în iunie 2007 mai precis, moment în care s-au consumat trei ani în discutarea unei propuneri, a unei decizii cadru pentru drepturile procedurale, propunere înaintată de comisie în 2004. Iar în iunie 2007, la, la Consiliu, a trebuit să ne confruntăm cu faptul că a fost imposibil să se ajungă la un acord, în ciuda acestor trei ani de negociere, în ciuda marilor eforturi, însemnatelor eforturi făcute de președinția germană și altele. Situația a ajuns într-un blocaj total, propunerea a fost arhivată și nu a mai fost deloc discutată. La câteva vreme mai apoi am început să pregătim președinția suedeză și știam uh, că aceasta urma să fie o prioritate a noastră, mai ales pentru ministrul, ministrul de justiție, care vi s-a adresat uh, anterior uh, la o altă reuniune, iar problema a modului în care urma să procedăm, cum să continuăm discuții, discutarea drepturilor procedurale, dat fiind faptul că tentativele anterioare nu se bucuraseră de succes, uh, încă de la început ne-au fost clare unele lucruri. În primul rând, că drepturile procedurale sunt o problemă foarte delicată din punctul de vedere al statelor membre și că nu urma să fie și nu urmează să fie o sarcină ușoară. Și în al doilea rând, că nu avem dreptul să dăm greș încă o dată. Aceste lucruri ne erau clare. Că nu puteam doar să scuturăm praful de pe uh, vechea propunere și să o relansăm, ci că aveam nevoie de o nouă strategie, de o nouă abordare. Și am considerat și încă mai credem că cea mai bună cale de a face progrese, sau poate singura este să continuăm să avem o abordare pas cu pas în domeniul drepturilor procedurale. Să ne concentrăm pe rând pe câte o zonă punctuală și cred că, credem că este o abordare realistă. Să dorim să subliniem că, de asemenea, ni se pare că este o abordare ambițioasă. Dacă ne concentrăm pe câte unul sau două drepturi deodată, putem să acordăm fiecăruia atenția meritată, putem să avem discuții aprofundate și credem că putem astfel să obținem rezultate mai bune. Dar pentru ca această strategie să poată reuni într-un mod stabil uh, toate eforturile, aveam, aveam nevoie de un acord global. Și aici a intervenit foaia de parcurs care este un acord pe termen lung pentru a analiza drepturile procedurale în care statele membre își dau acordul în sensul că există nevoia unui drept, unui, unei acțiuni la nivel european în ce privește drepturile procedurale. Comisia a făcut propuneri în zonele evidențiate în foaia de parcurs și care se referă la toate aspectele cuprinse în propunerea inițială a Comisiei și încă și mai mult decât atât, iar în această foaie de parcurs, statele membre se angajează să se ocupe prioritar de aceste uh, puncte. Și mă bucură că pot spune aici că avem sprijinul unanim din partea statelor membre pentru această strategie. Deci pe data de 1 iulie, 1 iulie, uh, președinția suedeză a prezentat foaia de parcurs după câteva zile, Comisia a prezentat decizia cadru privitoare la dreptul la interpretare și traducere în cadrul, pentru uh, suspecți și acuzați în cadrul procedurilor penale și pentru cei care cad sub incidența uh, execută, punerii în executare a mandatului de arest european. După încă câteva zile, președinția suedeză a prezentat o rezoluție asupra dreptului de interpretare și traducere care conține măsuri practice și vine ca un supliment la decizia cadru. Deci aceste două documente, decizia cadru și rezoluția, constituie primul pas în această procedură pas cu pas și reprezintă o combinație uh, de măsuri practice și uh, uh, legislative, credem noi acesta fiind cel mai bun mod de a dispune de valoare adăugată în acest domeniu. Ar trebui să fie un document cu caracter legislativ, uh, și uh, lucrurile care nu încap acolo vor fi cuprinse într-o rezoluție cu caracter neobligatoriu. Această combinație a fost de asemenea solicitată de statele membre. Așadar, actualmente suntem uh, în negocieri pentru aceste trei documente. Am încheiat uh, discuțiile din grupul de lucru și am adus documentul la nivel înalt și vreau să spun că um, lucrările au avansat mult mai rapid decât am îndrăznit să sperăm, pentru că am avut o atitudine și o atmosferă constructivă. Statele membre par dornice să ajungem la un rezultat palpabil acum, pentru că s-au schimbat multe din iunie 2007 și până acum. Am consultat uh, și Consiliul Europei, care au uh, livrat opinii privind foaia de parcurs, decizia cadru și rezoluția. Propuneri care au conținut comentarii și sugestii de care am ținut cont în grupul de lucru. Ambiția și speranța noastră este că foaia de parcurs să fie adoptată. Uh, da, președinte, roagă vorbitoarea <laughs> să ajungă la concluzie. Da, deci noi sperăm ca foaia de parcurs să fie adoptată pe data de 30, 23 octombrie și că și decizia cadru și rezoluția se vor bucura de un consens politic la aceeași dată, iar apoi vom putea trece la următorul pas de pe această foaie de parcurs. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes dezbaterea și opiniile dumneavoastră ulterioare. Mulțumesc, mulțumesc, spune doamna Entfeld. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, pentru câteva minute, vă întreb dacă am înțeles corect că Parlamentul European nu a fost uh, consultat în legătură cu foaia de parcurs? Sau n-am înțeles eu bine? Răspuns, da, am consultat Consiliul Europei și am supus decizia cadru atenției Parlamentului European în conformitate cu uh, uh, normele din tratat. Președinte, da, ați consultat Consiliul Europei privind foaia de parcurs? și Parlamentul European în ce privește decizia cadru. Am înțeles corect? Da, mulțumesc. Vreau doar ca lucrurile să fie clare. Uh, și acum, dacă Comisia poate comenta, dar pe scurt, pentru că, din păcate, îmi revine sarcina ingrată de a mă asigura că terminăm la timp. Deci vă rog să vă exprimați foarte succint. Uh, Mulțumesc, președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că dumneavoastră, barona ludford și reprezentanții președinției suedeze au uh, s-au referit la multe din elementele asupra cărora aș fi dorit să mă refer și eu. Aș vrea să spun unul sau două lucruri în uh, intervenția mea. Îmi face plăcere să fiu înapoi în grupul uh, LIBE, în această comisie pentru că uh, am mai lucrat uh, în acest domeniu, am fost foarte uh, angajată în acest domeniu în 2003, am prezentat un document comisiei în legătură cu această problemă și am constatat că la nivelul Parlamentului ne-am bucurat de o foarte mare susținere ea a rămas uh, continuă din partea europarlamentarilor, din partea unor ONG-uri. Ne dorim foarte mult să existe asemenea standarde comune. Este esențial pentru recunoașterea mutuală a hotărârilor. Și e, uh, noi am putut să constatăm că uh, și pe baza unui studiu efectuat de Universitatea din Bruxelles în 2008 există o cerință unanimă pentru asemenea măsuri. Este foarte important ca de data aceasta să reușim. Ultima dată, propunerea Comisiei a fost lansată cu o serie întreagă de uh, drepturi, o parte din statele membre au spus că nu dispun de o bază legală pentru ca aceste standarde să poată fi introduse în legislația națională. Dar uh, noi ar trebui să acordăm și sprijin statelor membre să facă acest pas, pentru că noi în clipa de față constatăm și în urma hotărârilor uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului că există foarte multe cazuri de violare a drepturilor omului, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene. Și noi susținem această abordare, abordare suedeză. Uh, Uh, considerăm că pachetul de măsuri care, de care am dispus până acum este insuficient, trebuie să existe drepturi procedurale similare în momentul în care am negociat pe baza unui instrument care implica mai multe drepturi, au existat state membre care au fost de, de acord în general cu o mare parte din drepturi, dar blocau în legătură cu un anume drept care, din punctul de vedere al legislației naționale, nu putea fi uh, apărat sau garantat. Noi uh, dorim ca, uh, pe baza propunerilor care s-au făcut în cadrul negocierilor, să reușim să introducem acum noi standarde. Obiectivul nostru este să clarificăm atunci când este vorba despre un drept care trebuie să fie apărat. Eu personal cred că formularea este destul de clară. Se specifică foarte clar când Uh, trebuie să intre în vigoare dreptul la interpretare. Și același lucru cred că este uh, foarte clar definit în ce privește traducerea, pentru că există în document o listare a documentelor care trebuie să fie traduse. Aș încheia uh, cu prezentarea unor obiective ale Comisiei. În momentul în care măsura A va fi adoptată, și asta probabil că se va întâmpla la sfârșitul lui octombrie, vom trece mai departe cu măsura B. Ehm, drepturile de, ehm, legate de ehm, dreptul celui acuzat să afle ce anume îi se reproșează dreptul de a beneficia de uh, îndrumare juridică și dreptul de a obține o comunicare în legătură cu hotărârile uh, instanței. Vor mai fi și alte măsuri legate de elemente mai vulnerabile în cadrul uh, ordinii procesuale să vedem uh, și dacă propunerea uh, se va referi strict la uh, procesele penale. Cred că statele membre sunt de acord că așa ar trebui să procedăm și cred că instrumentele care vor fi adoptate vor veni în întâmpinarea acestor așteptări. Doamna Antonescu ne-a întrebat cum putem încuraja statele membre să existe testări legate de calitatea interpretării și traducerii. Există o propunere legislativă plus o uh, rezoluție privind uh, formula de uh, best practice domeniile acestea uh, nu prea au uh, întrunit consensul tuturor uh, statelor membre de a adopta o legislație specifică, dar Comisia dorește să ajute statele membre, inclusiv prin furnizarea unei asistențe financiare pentru ca uh, instrumentele pe care le propunem noi să fie implementate și va fi vorba de pregătire profesională, Ehm, de formare a interpreților în domeniu, iar ehm, în ce privește acel registru al interpreților și traducătorilor, eh, el trebuie să existe la nivelul fiecărui stat membru și pot să existe la un moment dat schimburi de informații legate de acest registru în măsura în care mai multe state membre eh, au aceeași limbă oficială. Sigur că într-o lume ideală s-ar putea schimba aceste informații legate de registrele naționale între noi toți. Eu cred că ă, pe scurt, am răspuns în felul acesta la întrebările care mi-au fost adresate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru faptul că ați răspuns la întrebări. Sara, dorești să mai interviu o dată? Da, pe scurt, sunt recunoscătoare pentru garanțiile care ne-au fost furnizate și mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru expunerile făcute. Eu sper ca acest document să se refere la procedurile penale în totalitate și cred că există încă probleme în legătură cu abordarea pas cu pas. Este destul de dificil uh, această propunere pentru că practic ne interferăm puțin cu sisteme legale naționale în legătură cu acea informare privind drepturile de care uh, trebuie să beneficiezi uh, Um, în legătură cu uh, persoanele care sunt uh, deosebit de vulnerabile. Există diferențe de optică. În ce privește foaia de parcurs, mulțumesc, doamna președintă, pentru faptul că uh, ne-ați lămurit puțin în legătură cu modul de cooperare cu Parlamentul. Uh, Mulțumesc că ați pus această întrebare. În ce măsură noi am fost consultați în momentul în care această foaie de parcurs a fost practic convenită cu Consiliul? Um, cred că aici unele persoane au sugerat ca foaia de parcurs să fie um, realizată în cooperare cu programul de la Stockholm. Dar noi am uh, dorit să demarăm cât mai repede cu foaia de parcurs. Și poate că ar trebui să avem și o cartă verde uh, în legătură cu aspectele legate de arest. Eu înțeleg uh, problemele care există uh, de integrare în sistemele specifice naționale, dar este limpede că trebuie la un moment dat să pornim pe această cale. Regret că unele state nu vor să privească problemele în față noi eh, trebuie să avem un eh, program amplu în legătură cu drepturile la apărare. Și în Marea Britanie există multe plângeri legate de mandatul european de arestare, de pildă, în legătură cu drepturile procedurale, eh, cu drepturile fundamentale și uh, Cred că lucrurile s-ar putea înrăutăți dacă nu acționăm rapid. Mulțumesc foarte mult. Consiliul a solicitat să ne pronunțăm până pe 17 decembrie și probabil că vom primi documentele din partea Consiliului European, raportoarea cel puțin va primi aceste documente. Punctul următor. Eu va trebui să vă părăsesc în 10 minute. Am fost anunțată în ultima clipă că va trebui să conduc aceste lucrări. Trecem la punctul 29, transferul de proceduri în materie penală. Am numit-o pe doamna Benova astăzi să devină raportoare. Domnul Moraes o va înlocui. Doriți să ne furnizați o scurtă expunere sau ați vrea ca, în primul rând, subiectul să fie introdus de către Consiliul? Uh, cred că, doamna Weber, v-aș ruga să fie foarte succintă prezentarea dumneavoastră, pentru că eu cred că toată lumea este interesată ca această reuniune să se termine la timp. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să vă fac o foarte scurtă prezentare. Punctul de plecare pentru propunerea noastră împreună cu alte state membre în legătură cu procedurile în materie penală este că nu există un cadru comun în clipa de față și uh, nici nu există proceduri la nivel comunitar. Uh, Ehm, noi de aceea am avut această inițiativă și, după cum vedeți, 16 eh, state membre susțin această inițiativă. Ideea este să creăm un sistem, un cadru legal care să poată fi aplicabil în toate statele membre și care ar putea să sporească eficiența în a urgenta anumite proceduri în legătură cu drepturile victimelor și ale uh, persoanelor care sunt acuzate de uh, fapte penale. Dacă sunteți uh, de acord, eu mi-aș opri aici scurta prezentare. Mulțumesc, am încredere în suedez că știu să se pronunțe concis și să fie eficienți. Mă întreb de ce oare criminalitatea infra Eh, criminalitatea internațională eh, funcționează foarte bine când se colaborează, în timp ce noi eh, avem nevoie de ani de zile pentru a conveni o manieră în care putem să o combatem. Mulțumesc! Eu voi folosi serviciile de interpretare, spune vorbitorul. Cred că a fost cea mai scurtă prezentare pe care am ascultat-o vreodată și eu voi încerca să uh, am o intervenție foarte scurtă. Doamna Beneva, cere scuze că nu poate să fie de față. Va fi o decizie cadru foarte importantă pentru a evita orice fel de conflicte, um, astfel încât o persoană să nu poată fi um, de două ori acuzată pentru aceeași faptă în două state diferite a trebuit să uh, studiem legislațiile specifice. Astăzi am avut raportul Weber și iată că acum uh, ne ocupăm de probleme similare. Poate Consiliul și Comisia ar trebui să găsească o formulă uh, ceva mai rațională. Iar după aceea, doamna Beneva, bineînțeles, va colabora cu raportorii din umbră. Mai există uh, o luare de cuvânt da, mulțumesc și eu aș vrea să fac câteva observații. Găsesc că este o inițiativă foarte importantă pentru ca um, faptele criminale transfrontaliere care proliferează din nefericire ne impun um, un instrument care să permită urmărirea penală nu doar într-o singură țară, pentru că de multe ori asemenea infracțiuni se comit în stări diferite. Eu mulțumesc Consiliului pentru acest punct de vedere. Aș menționa câteva elemente. Am impresia că în legătură cu această procedură în materie penală există încă neclarități. Nu există un temei legal, dar 16 state membre susțin această inițiativă. Este ca un fel de punere de acord între aceste țări. Nu există o terminologie uh, clară pentru ca o țară care primește o solicitare să fie obligată să dea și curs acelei cerințe. Eu cred că din acest punct de vedere trebuie să medităm cum să procedăm. Iar în ce privește articolul 13, în momentul în care o țară primește o comisie rogatorie, trebuie să reacționeze dacă procesul ar urma să se deruleze în altă țară, trebuie să reacționez, dar nu se stabilește un termen. Trebuie să reacționezi de îndată. Ce înseamnă de îndată? În ce termen ar trebui să dai curs unei comisii rogatorii? Pentru că dacă o țară nu dă curs, din diverse motive, ce se întâmplă cu acea țară. Dacă uh, nu reacționează pozitiv statele în această cooperare. Dacă, de pildă, sunt de părere, asta e treaba noastră și nu vrem să se amestece alt stat în uh, clarificarea uh, acestei probleme, trebuie să știm ce se întâmplă atunci țara care uh, face solicitarea așteaptă o reacție din partea statului uh, căruia i s-a adresat. Dacă acel stat nu reacționează, aș vrea să știu ce se întâmplă. Vorbim aici și despre um, instanțe judecătorești și tribunale care nu sunt neapărat uh, omogene. Pot fi instituții în anumite cazuri care nici măcar nu fac parte din sistemul juridic. Mai există probleme de încredere în diversele tipuri de organisme care sunt chemate să rezolve asemenea probleme. Doamna uh, Samalin, din partea Comisiei Europene, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte foarte pe scurt din partea Comisiei, fiind o inițiativă a statelor membre, aș dori să spun că Comisia sprijină această inițiativă pentru că noi credem că este un act normativ care lipsește încă în legislația europeană în ceea ce privește cooperarea dintre statele membre. Sprijinim această propunere în măsura în care vine cu o valoare adăugată ceea ce doresc să subliniesc. Eu consider că, așa cum a fost formulată propunerea, vine cu o valoare adăugată. Până acum, 13 state membre au ratificat uh, și aplică Convenția Consiliului Europei. De aceea, se pare că este nevoie de un nou instrument pentru Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește întrebările, aș dori să subliniez că Comisia Europeană a stipulat de la bun început că este nevoie de reguli clare. Am uh, spus acest lucru în repetate rânduri în discuțiile cu statele membre și am reușit să modificăm formularea de la articolul 13 în care nu se mai specifică un, un termen lin, limită numai în sensul că acum autoritatea solicitantă poate să uh, stabilească un termen limită în care să primească răspunsul de la um, uh, autoritatea chemată să dea un răspuns. De aceea, uh, încă o dată, considerăm că această nouă propunere vine cu elemente noi, are elemente de valoare adăugată și de aceea o sprijinim. Mulțumesc, spune președinte. Pentru acest raport, termenul stabilit pentru Parlamentul European în, pentru opinia, avizul Parlamentului European este 17 decembrie, vă reamintesc. Acum, eu Trebuie să plec, cum vă spuneam, și am să-l rog pe domnul Doyen Daj. Mr. De Jong, Mr. De Jong, would you be so kind? Thank you. Care este persoana cea mai în vârstă în uh, sală să preia conducerea acestui reuniuni. Wow, it's uh, quite a, a surprise to be in this chair and I didn't <laughs> know I was that old. But... Mă surprinde faptul că șed în acest loc acum, dar nu anticipăm acest lucru. Trecem acum la punctul 31. Înțeleg că vom uh, asculta pentru început o, o expunere a președinției suedeze. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou eu, în ceea ce privește această introducere. Poate nu la fel de subțintă ca introducerea anterioară. Și în acest caz, inițiativa vine din partea unui număr de 11 state membre, inițiativă luată pe baza unei evaluări a actualei rețele de prevenire a criminalității, care a identificat um, punctele slabe în funcționarea actuală a acestei rețele. De aceea, statele membre au preluat această inițiativă pentru a veni cu amendamente și pentru a încerca să întărească această rețea europeană de prevenire a criminalității. Punctul de plecare pentru această propunere s-a concentrat asupra unui număr de trei aspecte. În primul rând, rolul statelor membre în cadrul acestei rețele, pentru că e clar că contribuțiile statelor membre în ceea ce privește activitățile uh, ar putea fi sporite. În al doilea rând, concentrarea asupra acestei rețele pentru acele chestiuni unde ea poate interveni mai bine la nivel european. Și un al treilea aspect, de asemenea important, de a încerca să se găsească o soluție pentru secretariat tot un punct slab identificat uh, de această evaluare, punct slab în sistem. Acestea sunt uh, principalele trei idei în spatele acestei propuneri. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Da- dați-mi voie să acord cuvântul Comisiei pentru o scurtă prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Comisia a finanțat anul trecut o evaluare amănunțită a acestei rețele, așa cum a menționat președinția, reprezentanta președinției suedeze. <clears throat> Ca urmare, am beneficiat de un raport comprehensiv cu o serie de recomandări. Aceste recomandări se reflectă în propunerile statelor membre, însă trebuie să subliniez că poziția finală a Comisiei mai trebuie adoptată în colegiul de comisari, ceea ce se va întâmpla în luna octombrie. Cu condiția acestei adoptări finale, Comisia este în favoarea finanțării acestei rețele printr-un contract de achiziție publică. Avem Uh, acum 900 uh, de mii de euro, o creștere substanțială față de alocările din anii precedenți pentru această rețea. Dacă va exista un consens uh, a statelor membre în ceea ce privește finanțarea, Comisia va face pași rapizi astfel încât proiectele să poate să beneficieze de finanțare, proiectele care se vor depune. Doresc să subliniez că nu avem uh, probleme din punct de vedere juridic uh, cu formularea de față a textului. Mulțumesc pentru prezentarea succintă și clară. Am să dau acum cuvântul raportoarei doamnei Sonia Alfano. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei, mulțumesc președinției. Am ascultat și uh, opiniile președinției și cele ale Comisiei. Președinția a spus că oricum trebuie conferită mai multă pre, uh, vizibilitate și importanță statelor membre, consolidată activitatea statelor membre. Comisia a specificat că uh, nu există probleme juridice sau de ordine economice, deoarece pe fond, această măsură a fost deja implementată, însă, în mod obiectiv, n-am auzit nicio critică sau problemă exprimată. Dacă acestea sunt puncte slabe, poate am citit eu greșit uh, documentele la care am avut acces, dar vreau să spun că, din ce am citit eu... Se questa e la risposta. Dacă asta este răspunsul european, la răspândirea crimei, eu cred că este un răspuns și o reacție absolut inadecvată. Cred că din exterior cineva ar putea avea senzația, și ar fi un lucru teribil, că avem de face cu o structură înființată doar pentru că vrând nevrând trebuie cheltuiți niște bani și această cheltuială trebuie justificată. Pentru că eu cred că niciodată această rețea nu a fost în condiția de a lucra eficient. Există un secretariat do- format doar dintr-o singură persoană și o cercetătoare care lucrează cu jumătate de normă. Eu cred că pentru a putea preveni <laughs> crima, aceste uh, măsuri sunt totalmente insuficiente. Există un forum, dar am văzut că în 2005 a organizat câteva reuniuni, oricum foarte puține, și am, uh, și o altă impresie că prevenirea uh, criminalității ar putea fi considerată ca fiind uh, pe plan secund față de prevenirea activităților teroriste. Eu nu vreau să fac nicio clasificare aici, dar vreau să spun niște lucruri care poate că ne-ar putea ajuta să înțelegem importanța criminalității și nu doar a criminalității, ci și a criminalității dez- uh, organizate. Știm cu toții că statele membre sunt afectate de terorism, dar zi de zi putem vedea modul în care criminalitatea organizată a invadat total mare parte din statele membre și a învins instituțiile din aceste state și vreau să vă amintesc că dimineața asta se vorbea de încălcarea drepturilor omului, dar eu îmi reamintesc. Immigrazione non possiamo fare a meno di non ricordare, di non pensare che c'è una, uh, come dire, că referindu-mă la uh, traficul de ființe umane, cel mai uh, important este cel uh, gestionat de criminalitate organizată, la fel și traficul de droguri, spălarea de bani, la fel, toate astea sunt acțiuni ale uh, criminalității organizate. Și dacă asta este singura reacție europeană, uh, atunci este absolut inutilă. Eu vreau să întreb cât costă această rețea europeană, ce a făcut concret, cum a contribuit în toți acești ani la prevenirea criminalității, ce calendar există pentru aprobarea propunerii, care e termenul, finanțarea rețelei, pentru că a fost pusă sub semnul întrebării de multe ori. Aș vrea să știu de la Consiliu și din partea Comisiei cum vor putea rezolva această problemă respectând regulile financiare. Și Consiliul ar dori să încredințeze gestionarea rețelei unei agenții externe. Eu aș dori mai multe clarificări aici, să înțeleg în baza a cărei norme face acest lucru. Iar apoi Parlamentul European solicitase o extindere a, a uh, domeniului de acțiune a combaterii crimei organizate. Aș vrea să știu de ce a fost ignorată această solicitare. Și mai apoi uh, vreau să întreb că de ce Vreau să întreb, de ce se menține secretă activitatea acestei rețele? Am vrea să știm și noi ce a, ce a realizat, ca să risipim dubiile față de inutilitatea unei astfel de rețele și dacă asta ar fi ocazia uh, potrivită pentru a conferi credibilitatea acestei structuri, atunci este o ocazie binevenită. Mulțumesc! Thank you very much. And I'll give the floor to... Mulțumesc! Are cuvântul doamna Monica Macovei. Uh, da, mulțumesc. Eu uh, sunt uh, raportor din umbră pentru PPE și cu plăcere voi conlucra cu Comisia, cu Consiliu, cu doamna Alfano. Doresc doar să clarific un punct. Deci, decizia asta nu se referă la mm, prevenirea criminalității în cazuri concrete, se pare. Deci nu e ca și cum aș trage un semnal de alarmă dacă aflu de o anumită infracțiune. E vorba de prevenire în general. Am o întrebare către Consiliu și Comisie, și anume, care este valoarea adăugată a acestei rețele și de ce credeți că de data asta va funcționa? Pentru că nu a funcționat până acum. Eu, citind uh, aceste rânduri, cred că structura asta este una foarte slabă. Mulțumesc. Uh, Ms. Asa Weber, please. Doamna Weber, vă rog. Da, mulțumesc. Poate că o să încep cu sfârșitul, răspunzând la ultima întrebare. De ce cred eu că va, sau de ce credem noi că va funcționa de data asta? Cred că întreg acest proces al discutării rolului RE pe rețele europene de prevenire a criminalității și care este valoarea sa adăugată și care este utilitatea de a dispune de o astfel de rețea, Cred că a fost o discuție bună pentru ca statele membre să poată relansa această rețea, să vedem pe ce să se concentreze activitatea ei și cum să procedăm. Bine, sigur că nu se poate ști dinainte dacă va funcționa sau nu, dar eu cred că discuția aceasta și implicarea în ea a statelor membre a fost un exercițiu foarte util. Deci suntem totuși optimiști în legătură cu impactul acestei decizii. și în ce privește problema secretului, caracterului secret al, rețe- al activităților rețelei, mărturisesc că nu știu dacă am înțeles bine întrebarea. Rețeaua nu este acoperită de secret, ci este alcătuită din reprezentanța statelor membre. Poate să fie transparentă, în sensul în care comunică uh, acești uh, membri rețelei comunică între ei, există un, un website care prezintă activitatea rețelei. Poate că, sigur, ar putea fi... Exista îmbunătățire aici în legătură cu, cu uh, o mai bună comunicare, în legătură cu activitatea rețelei, dar și aici o decizie a Consiliului ar putea îmbunătăți lucrurile înspre o mai uh, mare transparență, sigur. Sper că am răspuns la întrebări. We've got good hopes, therefore. Um, and I'll give the floor to the European Commission. Dau acum uh, cuvântul Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi concentra asupra întrebărilor raportoare în ceea ce privește finanțarea. În ultimii doi ani am alocat din partea Comisiei 180.000 de euro pentru funcționarea <clears throat> rețelei, în special pentru organizarea unei conferințe pe marginea celor mai bune practici și Um, a licitației, a, cer scuze, a competiției cu privire la premiul de prevenire a criminalității. În uh, <clears throat> rezerva pentru bugetul 2010, vă spuneam deja, am alocat 900.000 de euro. Programul anual de activitate urmează să mai fie adoptat pe 9 octombrie. Spuneam de asemenea că această alocare s-a făcut de la capitolul achiziții publice. Nu vreau să intru în detaliile tehnice, dar poate că decizi, consecința cea mai importantă a acestei modalități de finanțare a rețelei este aceea că activitățile acestei rețele vor fi finanțate complet de la bugetul european, ceea ce nu va mai presupune cofinanțare de la statele membre. Comisia urmează să dispună în continuare de secretariat, dar urmează să consolidăm activitatea acestui secretariat. În momentul de față este o persoană care lucrează cu jumătate de normă. În viitor uh, preconizăm trei sau patru persoane angajate în acest secretariat. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de cofinanțare din uh, partea statelor membre, pentru că o finanțare comunitară nu poate niciodată să finanțeze 100% din cheltuieli și de aceea, în conformitate cu regulile uh, comisiei, regulile interne ale comisiei, comisia va fi asociată la această rețea de prevenirea criminalității în calitate de observator, ceea ce înseamnă că or, Comisia nu va putea uh, participa la discuțiile care privesc finanțarea rețelei pentru a evita un conflict de interese, dar va putea participa la discuțiile care se referă la politici. I don't know if the uh, rapporteur wants to come back Cred că raportoarea dorește să revină cu o întrebare. Mulțumesc. Foarte pe scurt, am aș așteptat totuși la răspunsuri mai punctuale. Pentru mine problema nu e vizibilitatea rețelei, problema este eficacitatea acesteia, lucrurile sunt diferite. Dacă ne gândim că trei sau patru persoane ar putea, asta în cel mai bun caz, ar putea monitoriza întreaga uh, situația criminalității la nivel european, hmm, este totalmente irealist și inacceptabil. Și din experiența din propria mea țară, Italia, mi e că o structură ca asta ar trebui în primul rând să stimuleze participarea participarea statelor membre prin structurile de care dispun și apoi toate datele care ar putea fi obținute din anchete uh, ar trebui transmise către rețeaua aceasta comunitară și inclusiv Comisiei Parlamentului și uh, Consiliului. Cum pot trei sau în cel mai bun caz patru persoane să monitorizeze toate aceste lucruri care se întâmplă la nivel european? De aceea riscul este ca rețeaua să fie totalmente ineficace. Nu se poate preveni astfel niciun fel de infracțiune. Și nu, niciodată nu voi înceta să repet să subliniez că avem o ocazie foarte bună aici de a, a, a conferi o valoarea adăugată, uh, combaterii crimei organizate, care afectează toate cele 27 de state membre, dar acest lucru nu este imposibil de realizat cu un secretariat care are un personal de o persoană sau în cel mai bun caz uh, uh, care ar putea să aibă patru angajați. Deci nu e o problemă de vizibilitate, ci legată de modul în care în realitate vrem să modificăm și să facem să funcționeze această rețea eu nu înțeleg din ce motiv, de exemplu, această rețea n-a transmis niciodată rezultatele activităților sale către Parlamentul European. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și eu sunt raportor din umbră în legătură cu acest raport și Parlamentul trebuie să se convingă de eficiența acestei propuneri în baza unor discuții cu Comisia și Consiliul. Deocamdată nu a fost stabilit niciun deadline. Cred că putem încheia discuțiile pe marginea acestui punct și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Ajustarea salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile persoanelor europei s-a amânat. Dacă există la punctul diverse dorința de a interveni aici, în... nu există, atunci încheiem ședința.